Stimați colegi, îmi cer scuze că am întârziat puțin. Următorul punct de pe ordinea de zi, dimensiunile și greutățile autovehicolelor, documentul de lucru al raportorului nostru, domnul Leichtfried. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Când m-am hotărât să fiu raportor pentru acest dosar, un lucru îmi era clar. Era clar că vor exista niște lucruri controversate care vor afecta viața politică în Parlamentul European. Surprinzător, până acum a reieșit faptul că posibilele controverse nu sunt atât de mari cât aș fi bănuit eu. Și apoi au mai reieșit și alte lucruri care i-au uimit și pe alții. Când am fost nominalizat ca raportor pentru acest dosar, Mi-am luat în seriol rolul, am fost ales din rândul nostru al uh, Colegilor mei, unii nu au fost foarte încântați de această decizie. Ceea ce presupuneam eu că s-ar putea întâmpla în cazul acestui dosar a devenit realitate. Nu există o bază. Propunerea legislativă a Comisiei Europene, din punctul meu de vedere, a venit mult, mult prea repede. Putem fi pentru sau împotriva acestei propuneri, însă dacă analizăm acest text, textul care a fost prezentat, atunci, din punctul meu de vedere, s-au făcut niște greșeli. Și asta lăsând la o parte conținutul. Sunt jurist și trebuie să recunosc că mi-a fost greu să citesc ceea ce se propunea, mi era greu să interpretez ce apărea acolo, nu e clar. Lucrurile s-au făcut repede, au fost pregătite prost și probabil va fi, rezultatul va fi unul contraproductiv. Pot fundamenta tot ce am spus dacă ne uităm cu atenție la diferitele bucăți ale propunerii. În propunerea comisiei există mai multe părți în care se discută despre camioane, despre transportul de persoane. Există multe detalii care au încercat să fie introduse, deși în anumite părți unele ar merge mult mai bine pe cale feroviară, altele nu. Și din punct de vedere al greutății, lucrurile stau la fel. Există detalii care trebuie să fie discutate și aici, și îi rog pe colegii care au o părere pozitivă asupra propunerii să participe și ei la discuție. Și asta indiferent de discuția legată de traficul internațional al uh, camioanelor. Propunerea comisiei e formată din mai multe bucăți. Cea mai controversată cred că e următoarea, cea care are de-a face cu traficul internațional al camioanelor. Această parte este una neclară, pentru că se referă și la camioanele de tonaj mare. Se încearcă o legalizare a acestui tip de trafic atunci când în două state acesta este permis, și se poate face acest transport doar între cele două țări care îndeplinesc condițiile. Comisia spune că nu ar exista niciun fel de consecințe asupra concurenței la nivel um, european, pentru că vorbim doar de două state europene. Cred că exact de la început nu e potrivit ceea ce s-a spus. Dacă două țări se hotărăsc să aibă trafic greu între ele, atunci alte țări care nu permit acest trafic vor fi dezavantajate. E, situația e relativ clară. Va fi foarte greu să se vadă unde se pot folosi acest tip de camioane și unde nu. Faptul că se spune acolo că nu vor exista niciun fel de consecințe la nivelul concurenței e unul fals, după părerea mea. De ce trebuie să mai ținem cont? Nu s-a făcut niciun fel de evaluare a impactului cu privire la această propunere, nici din punct de vedere politico-economic, nici din punct de vedere de mediu, uh, și nici din punct de vedere social. Cum rămâne cu ceea ce ne doream și anume transferul traficului rutier spre cel feroviar? Ce se întâmplă? Rămâne totul așa cum e? Sunt mai puține camioane pe stradă? Nu, alții spun nu, transportul din nou se mută de pe calea feroviară pe cea rutieră. Parlamentul a încercat în ultimul ceas să realizeze un studiu propriu și din acest studiu are, a, are, au reșit următoarele. E un studiu foarte interesant, dar unul care nu ne-a ajutat deloc. Situația nu a fost deloc clarificată. Situația în care ne aflăm e următoarea. Comisia nu spune că aceste camioane foarte mari au anumite puncte minus în ceea ce privește transportul combinat. Dacă ne dorim să se întâmple așa, atunci acest lucru trebuie să fie spus clar. Însă, cum spuneam, cred că pregătirea nu a fost una suficientă. Această propunere venită din partea Comisiei, spun foarte deschis, reprezintă interesele care nu sunt interesele generale. A doua parte e una foarte interesantă în ceea ce privește îmbunătățirile aerodinamice. La o primă vedere am putea să fim pentru, să spunem da, însă dacă intrăm în detaliu există anumite aspecte care trebuie discutate. Din nou intervine aici transportul combinat. Cum arată acesta atunci când există anumite dispozitive aerodinamice de 2 metri lungime în fața sau în spatele autovehiculului? Și apoi ce se întâmplă cu aceste camioane astfel dotate când există vânt lateral? Sau ce se întâmplă când acestea sunt uh, defecte? Există tot felul de detalii tehnice care sunt importante când vorbim despre asemenea măsuri. Așa că trebuie să ne gândim când au acestea un efect pozitiv, de exemplu, atunci când se călătorește pe distanțe mari și la o viteză mare. În alte situații nu putem vorbi de o plus valoare. Ce m-a iritat și trebuie să discutăm și acest subiect, e faptul că acest regulament există deja. Avem regulamentul 1230 din 2013 al Comisiei care 2012 care reglementează toate aceste aspecte. Se vorbește rar des și despre producerea de camioane. Apoi, o modificare a acestei directive nu cred că ar fi necesară. Al treilea punct pe care doream să-l ating e împărțit în două. Da, eu cred că camioanele, într-adevăr, trebuie să fie mai sigure, nu pun la discuție acest lucru, Însă faptul că toate măsurile de securitate trebuie să fie la nivel voluntar, ei bine, cred că despre asta trebuie să mai discutăm. Apoi, în ceea ce privește controlul greutății, cred că e un aspect foarte important despre care se discută și pe care vreau să-l continuăm. Întrebarea e legată acum de acest senzor de greutate. și vreau și să corectez documentul meu de lucru în ceea ce privește această greutate pentru camioane. Cât poate fi acceptat, cât nu, trebuie să mai discutăm. Și apoi să vedem cine plătește aceste dispozitive din camioane. Însă e clar că e nevoie de un sistem de control al greutății. Însă este foarte clar când vorbim de o decizie politică și instituția noastră trebuie să decidă și să nu se decide totul la nivel de acte delegate. Domnule președinte, eu am terminat acest document de lucru. Un sumar e următorul. Va fi foarte greu să lucrăm asupra acestei propuneri astfel încât să fie una rațională. Eu și colegii mei vom face eforturi să continuăm munca Înțeleg și următoarele poziții pe care le-am auzit deja din partea unor colegi care au spus că ar fi bine să primim o propunere mai rațională din partea Comisiei. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați pus la dispoziție și să mergem mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Înainte să dau cuvântul raportorilor din umbră, salut un grup de 15, din 15 persoane care sunt astăzi oaspeții noștri aici la Comisia pentru Turism. Vin din Malta, din partea europarlamentarului uh, maltez. Bine ați venit și puteți să ascultați dezbaterea noastră. Următorul vorbitor îi rog pe raportorii din umbră să vorbească pe scurt, pentru că avem și o audiere din partea PP, domnul Savana. Thank you, Rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru documentul de lucru pe care acum îl putem uh, discuta. Voi fi concis, mă voi concentra pe punctul 1, și anume circulația transfrontalieră. Aș vrea să vă atrag atenția asupra a trei puncte pe care nu le înțeleg prea bine. În primul rând, impactul economic al uh, vehiculelor lungi și uh, cu masă mare în circulația transfrontalieră. Aș vrea să pun o întrebare retorică. Este uh, un, o chestiune care are impact economic la, întreaga, la dimensiunea întregii Uniuni sau afectează doar două, trei state? Deci beneficiile propunerii ar fi pentru toate statele membre? Pentru că am impresia că opiniile noastre diverg, sunt divergente uh, în legătură cu acest punct. 2. Scrieți uh, în documentul de lucru că interzicerea, vorbiți despre interzicerea circulației transfrontaliere. Eu nu cred că Comisia um, interzice nimic. Cred că Comisia pur și simplu uh, vrea să dea o margine de manevră statelor uh, membre. Deci nu cred că asta înseamnă interdicție deloc. Numărul 3. Uh, a spus vrem să păstrăm drepturile statelor membre cu privire la subsidiaritate, acest lucru ar trebui să fie explicit uh, interzis. Din câte înțeleg eu uh, principiul subsidiarității, cred că se poate susține că de fapt uh, și inversul și reversul este valabil, că de fapt am limita subsidiaritatea statelor membre dacă am interzice în mod explicit circulația transfrontalieră între oricare două state membre. Acestea sunt cele trei puncte principale care mă preocupă puțin. În rest, ați spus multe lucruri bune în legătură cu îmbunătățirile aerodinamicii, să nu uităm uh, chestiuni legate de uh, rezistența la intemperii, de uh, vizibilitate și soliditatea mijloacelor de transport. Sunt câteva elemente în documentul de lucru în care dumneavoastră doriți măsuri obligatorii. De exemplu, în cazul uh, schimbării uh, designului uh, cabinei tractorului. Eu aș dori să mai discutăm acest subiect. Și în legătură cu mijloacele de cântărire la bord, cântarele din camioane, raportorul consideră că acestea trebuie să fie obligatorii. Cam acestea sunt uh, chestiunile pe care doream să mă concentrez și, după cum probabil că v-ați dat seama, am uh, câteva rezerve. Mulțumesc! Dragi colegi, pe lista mea sunt șase persoane, chiar șapte, cu doamna Meissner. Doamna Senelova, opt persoane, deci. Nu mă, mă deranjează dacă depășim puțin uh, timpul, dar mă uh, m-ar deranja foarte tare dacă la deschiderea dezbaterii, la deschiderea audierii, veți spune exact ce veți spune acum în intervențiile acestea. Să știți că o să fiu rău cu dumneavoastră dacă repetați la audiere ce spuneți acum în dezbaterea aceasta preliminară. Deci nu uitați că ne așteaptă o mini-audiere. Domnul Benian de la liberali. Aveți trei minute. În legătură cu această ultimă observație, cei care vor participa la audiere sunt deja aici? Ne poți confirma acest lucru? Bun, am înțeles atunci. Domnul Lichfried ne-a prezentat puțin procesul. Noi ne-am luat angajamentul clar la prima reuniune a raportorilor din umbră săptămâna trecută că aveam să încercăm constructiv să îmbunătățim documentul și că vom uh, lăsa trecutul în spate și cred că așa e bine să facem. În general, eu nu sunt uh, pentru autorizarea generală a camionelor mari, mai mari. Uh, cred că ar fi corect să nu cred că ar fi uh, bine să impunem statelor membre să suporte prețurile actualizării infrastructurii și sistemelor rutiere. Și aceste costuri pot să fie prea mari, nu cred că ar fi corect. Trebuie să găsim o soluție pragmatică în cazul de față și un cadru de lucru eficient. În legătură cu principiul subsidiarității, dacă drumurile și cetățenii Austriei nu sunt compatibile cu megacamioanele, atunci nu ar trebui să le for- să-i forțeze nimeni să le accepte. Eu uh, aș respecta principiul subsidiarității. Sunt de acord cu uh, antevorbitorul meu că, în același timp, ar fi bine să existe drumuri care trec granițele, în care ambele, care să fie apte pentru astfel de camioane, ca să nu trebuiască să se schimbe mărfurile dintr-un camion într-altul uh, pentru că nu sunt adecvate drumurile. Deci acest aspect transfrontalier cred că e rezonabil. Soluția mea pragmatică ar fi deci, în primul rând să ținem cont de principiul subsidiarității, dar în al doilea rând să avem un sistem în care Ehm, mai degrabă decât să permitem sau să în loc să spunem uh, permis dacă nu e exclus în mod specific, să spunem exclus dacă nu este uh, spus în mod expres că se permite. Deci avem uh, rute specifice care să se asigure că infrastructura... Deci eu aș uh, lăsa acest lucru sub uh, la latitudinea statelor membre. Cred că n-ar fi nu e bine să nu fie infrastructura uh, la înălțime. Trebuie să includem elementul legat de aerodinamică. Trebuie să se spună foarte clar în legislație că um, ce dorim noi ca să nu se poată evita respectarea legii și trebuie să ne concentrăm pe camioanele mai mari. În legătură cu uh, respectarea greutății, cred că supraîncărcarea este o problemă reală. Eu aș putea uh, susține, aș putea uh, fi pentru introducerea obligatorie a senzorilor pentru greutate, dar trebuie să facem o evaluare de impact, pentru că, așa a spus și domnul Lișri, trebuie să ne asigurăm că Ă, tehnologia aceasta este destul de ieftină. Tensiuni, ă, verificarea dimensiunilor, 5% cred că e ok. În legătură cu inovările care să economisească, să limiteze ă, emisiile de CO2, cred că e bine să, să avem în vedere 45 de picioare, adică 13, aproape 14 metri. Mulțumesc uh, raportorului și uh, aștept cu nerăbdare să continuăm lucrurile pe acest raport. Domnul Kramer de la Verzi. Păi, îi mulțumesc și eu domnului raportor pentru raport și pentru prezentarea făcută. În primul rând, subsidiaritatea. E clar că avem nevoie de reglementări europeane. Avem o limitare, limitare de 14 tone, limitări în ceea ce privește lungimea, toate acestea reglementate la nivel european. Altfel, fiecare țară poate spune, nu, noi acceptăm numai 35 de tone și restul nu poate să circule. Uh, ar fi o subsidiaritate foarte bună, dar pentru anumite țări și în defavoarea altora. Avem reguli și acestea ajung. Odată cu intrarea Finlandei și Suediei, aceștia aveau deja semnea reguli, li s-a spus, da, pe teritoriul vostru puteți face așa, însă cu asta s-a terminat. Există un regulament european, comisarul, un regulament european, comisarul a vorbit acum câțiva ani despre acest fapt, apoi alții s-au uh, răzgândit. Nu, lucrurile nu pot să meargă așa. Un al doilea punct, la un asemenea document să nu faci o evaluare de impact nu e posibil. Ce se întâmplă cu costurile? Ce se întâmplă? Toate acestea au fost lăsate la o parte. Cum se poate așa ceva? Eu vreau niște motivări. Vreau să știu ce se întâmplă. Dacă Austria trebuie să plătească 5 miliarde, atunci vreau să știu cum se vor finanța, cum se merge mai departe. Și bineînțeles că noi dorim să fie scăzute emisiile. Există acum aceste schimbări de aerodinamică și de ce nu s-au făcut niciun fel de verificare dacă s-ar schimba deja dispozitivele, s-ar schimba dispozitivele existente. Nu, se folosesc aceste argumente pentru a păstra această lungime. Lipsește valoarea de impact. Ce se întâmplă cu transportul combinat? Ce se întâmplă cu, ta- cu traficul feroviar? Chiar dacă vor exista aceste modificări aerodinamice, da, probabil 1% din uh, emisii vor fi economisite, dar probabil se pierde pe altă parte și atunci unde e avantajul? Însă eu aș fi vrut să știu clar ce se va întâmpla. Măsurile de securitate și controlele greutății sunt pentru noi foarte importante, sunt niște lucruri elementare și deosebit de importante. Comisia spune nu se decide la nivel voluntar. Nu, aici ar fi trebuit să reacționăm, mai ales în ceea ce privește aceste controle. Noi am fost într-un asemenea loc și am văzut cum un șofer de camion care a sunat la punctul de control a spus, vă rog, nu mă controlați, sunt deja de foarte multe ore la volan, nu pot să mă opresc, șeful meu nu mă lasă, trebuie să merg mai departe. Acesta e prezentul, acestea sunt vremurile pe care trăim și, trăim și acum comisia vine și propune niște măsuri voluntare de siguranță. Evaluarea de impact e neapărat necesară și apoi, după ce o vedem, dacă voi vedea și voi spune dacă sunt pentru. Mulțumesc! Domnul Perker, uh, din umbră, două minute, vă rog, nu mai mult. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc raportorului. Cred că e un punct important, sunt niște puncturi, puncte importante de discuție care au fost amintite. Eu voi avea trei asemenea puncte. În primul rând, cum spunea și raportorul, Comisia e de părere că chiar și atunci când vorbim, vorbim despre autorizare a traficului transfrontalier, nu ar exista niciun fel de consecințe. Sunt de acord cu domnul raportor și anume că ar exista niște consecințe masive și concurența ar fi foarte afectată. Gândiți-vă doar la statele din nordul și din sudul Alpilor cei care vor permite camioanele mari, a, ce se va întâmpla acolo și veți vedea ce se va întâmpla cu statele din nord, care vor fi presionate foarte mult. Nu vorbesc doar de țara din care vin eu, ci există foarte multe state europene care vor fi afectate. Va exista o presiune concurențială foarte mare asupra unora dintre state și nu acesta e obiectivul nostru. Al doilea punct, care nu apare în studiu, și anume infrastructura și cum poate fi aceasta modificată astfel încât să fie conformă. A, costurile cu infrastructura, de exemplu, în Austria ar trece de 5 miliarde de euro. De, acești, de această sumă ar fi nevoie astfel încât să poată fi suportat un asemenea trafic pe infrastructura austriacă. Ar fi foarte bine să știm exact ce se va întâmpla. Mă întreb dacă n-ar fi de ajuns aici niște reguli la nivel național și nu la nivel european. Un al treilea punct, problema intermodalității. Investim tot ce avem în rețele transeuropene și încerce, încercăm să existe transfer pe suprafețe tot mai mari, unde să fie combinat cel rutier cu cel feroviar. În, acel conte, în acest context ar fi foarte bine să se întâmple lucrurile și invers. Pentru că dacă nu se va ajunge la o povară suplimentară pentru țările europene. Domnul Ertrug, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Pe scurt, cred că sunt niște puncte pozitive care au fost menționate și care trebuie să fie sprijinite. Aerodinamica e clar, e un detaliu care e bun și pe care îl putem sprijini. Apoi sprijin și punctul legat de compatibilitate. Apoi mai sprijin și nou, noul fel de proiectare în ceea ce privește cabina tractoarelor astfel încât să există mai puține accidente și așa mai departe. Mă întorc la cele spuse de dumneavoastră, domnule președinte, și anume să nu repetăm ceea ce s-a spus deja, dar tocmai acestea sunt punctele cele mai importante în acest raport. În principiu, acest raport este unul foarte bun, este o muncă bună, însă, până la urmă, Raportul despre care discutăm va fi modificat tocmai pentru că vorbim despre această temă foarte sensibilă politică care are de-a face cu transportul transfrontalier. Și de aceea există unii care încă sunt foarte reticenți. Să vedem, se va ajunge la un transfer modal sau nu. Se va trece de la diferitele moduri de transport spre transportul feroviar sau nu. Nu există niciun fel de evaluare de impact din partea Comisiei și cât timp aceasta lipsește și problemele vor continua să existe. Sunt sigur că va exista un transfer, dar aș vrea să știu care ar fi costurile pentru infrastructură în diferitele state membre, ce se întâmplă cu securitatea și așa mai departe. Mai e un punct pe care vreau să-l amintesc și anume foarte mulți transportatori, cei mici și cei mijlocii, nu știu ce va însemna până la urmă următorul fapt. Dacă firmele cele mai mari investesc în mega camioane, în gigalinere, ce se va întâmpla? Am un ziar din Germania, Logistic Transactuel se numește, care sprijină foarte, o companie care sprijină camioanele foarte lungi. Ei spun că acele autovehicule care deja circulă au o traiectorie de cam 500 de kilometri. În cartea noastră albă am spus foarte clar că tot ce peste 300 de kilometri dorim să treacă pe șine. Deci e ceva total contraproductiv, dar există acest sprijinitori ai gigalinerelor, al megacamioanelor. Mulțumesc! Doamna Meisner, da, o să recuperez eu puțin timp pentru că voi fi succintă, nu trebuie să mai repet cele spuse. Cred că e foarte important să vedem fiecare fața, fațeta a problemei. Da, într-adevăr, vorbim despre un document care a venit mult prea repede. Uh, știu că noi am spus că trebuie să existe o soluție și în ceea ce privește transportul transfrontalier, astfel încât companiile implicate în acesta să aibă o securitate. Pot transporta transfrontalier sau nu? Chiar noi am cerut acest detaliu. Există foarte multe experiențe. Eu vin din Saxonia Inferioară, se poate... Se poate continua și fără să existe acest, transport, acest transfer de pe transportul rutier pe cel feroviar. Da, se poate, pot să circule și autocamioanele mai lungi, dar noi, în regiunea din care vin, ne folosim de tot ce putem în ceea ce privește transportul, de râuri și așa mai departe. Și eu cred că ar trebui să ne gândim și la alte variante, variante alternative. Cred că la asta trebuie să ne gândim acum. Domnul Koch. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că oamenii nu așteaptă de la politicieni să spună de ce nu funcționează, ci de ce nu funcționează. Au nevoie de soluții. Au nevoie și transportatorii rutieri să știe cum poate fi transportul rutier mai ecologic. Nu trebuie să lăsăm totul la la îndemâna transportatorilor, ci să le oferim un cadru legal să venim cu un cadru astfel încât să fie, clar, to- să fie clare toate dispozițiile, greutate, siguranță și așa mai departe. Raportorul ne spune că nu există niciun fel de evaluare a impactului, nimic despre transportul combinat și așa mai departe. Eu spun că există asemenea studii, dar nu doriți să le luați în considerare. E mare păcat. Mulțumesc. Colleagues, colleagues, next. Da, dragi colegi, mulțumesc. Doamna Sehnelova, Sehlenova, mulțumesc, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să îmi uh, respect timpul alocat, să vorbesc cât mai pe scurt. Aș dori, în primul rând, să îi mulțumesc domnului Leifried pentru uh, poziția foarte clară în acest domeniu. Iar în ceea ce privește presiunea uh, din partea țărilor vecine, uh, Domnul Pirker a spus foarte clar ce voiam eu să spun în legătură cu eforturile noastre de a uh, muta uh, transportul pe uh, calea ferată, dacă transportul merge pe distanțe mai mari de 300 de kilometri. Deci eu aș dori să se ia în calcul și greutatea acestor camioane Uh, pentru că, evident, impactul asupra șoselelor, asupra autostrăzilor noastre uh, este foarte mare și Republica Cehă este răvășită de greutatea uh, care e transportată pe camioane pe rutele sale. Mulțumesc! domnul Bach, două minute, domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Um, Uh, nu o să repet argumentele pro și contra, uh, le cunoaștem foarte bine, o să fac trei observații. Uh, o să mă refer la subsidiaritate, bineînțeles că eu sunt pentru subsidiaritate, dar sunt de acord cu cele spuse de colegul Pirker. E foarte important uh, din punct de vedere uh, strategic să adoptăm uh, subsidiaritatea, dar să ne gândim la concurența pe care o instituim. Domnul Pircăr a vorbit despre situația din zona Alpilor, dar există și țările de tranzit. Consecințele economice asupra acestor țări vor fi foarte mari. Apoi s-a vorbit despre aceste containere de 45 de picioare în studiul comisiei se vorbește foarte mult despre transportul intermodal, care ar trebui să fie stimulat, să fie încurajat și prin intermediul acestor containere de 45 de picioare, uh, trebuie să evaluăm însă consecințele și apoi să vedem care uh, sunt și efectele asupra ocupării și cred că ar fi foarte bine să avem un studiu de impact, să vedem care vor fi, uh, va fi uh, consecința uh, circulației acestor mega camioane asupra ocupării. Și apoi sper ca colegii care se ocupă de redactarea în raportului să nu fiardă din vedere esențialul, să nu uităm că vorbim de 40 de tone la nivel național, de 44 de tone și în acordul Benelux Uh, se acceptă deja uh, acest gabarit de 44 de tone, de mult deja. Franța intenționa să introducă acest, uh, această normă din 2013, însă având în vedere considerentul 12 din noua legislație, nu mai poate face. Deci, iată, sunt elemente care ar trebui, de care ar trebui să ținem cont și să nu facem un amalgam. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul comisiei, aș dori să-mi aduc și eu contribuția. Uh, Mie mi se pare că din studiul pe care l-am uh, primit și din ce spuneau experții, ideea cu aceste mega camioane uh, ar fi să ne asigurăm că transportul rutier este mai ieftin. Nu știu cine sau câtă lume își dorește ca acest transport să fie mai ieftin. Eu sprijin poziția raportorului Uh, în ce privește transportul transfrontalier prin uh, megacamioane. Se vorbește de subsidiaritate. S-a spus să lăsăm la latitudinea subsidiarității, dar uh, dacă aplicăm acest principiu, ajungem la ce spunea domnul Benion, respectiv că uh, dacă o țară spune că nu vrea aceste mega camioane pe șosele sale, atunci uh, marfa dintr-un camion se împarte pe, uh, în două camioane și până la urmă tot trece, tranzitează țara respectivă. Nu nu putem să garantăm dinainte, să anticipăm care țări vor să accepte uh, și așa mai departe. S-ar putea ca Belgia să fie de acord cu megacamioanele, Luxemburgul nu și Olanda da. Uh, deci, ideea ar fi ori să permitem acestor camioane să circule în întreaga Uniune Europeană sau nu. Și de aceea sunt de acord cu ce spunea uh, Michael. E nevoie de reguli europene, de o armonizare. Am uh, alocat foarte mult uh, timp la Comisia de uh, Transporturi luptându-ne cu subsidiaritatea, dar nu putem să spunem că e o situație puțin excepțională. Haideți să o lăsăm la latitudinea subsidiarității. Pentru mine e foarte clar. Ori vrem aceste camioane, ori nu. Și m-a uimit ce spunea un expert în timpul audierii. Dacă vă amintiți, spunea că vorbea în calitate de uh, cetățean obișnuit și nu de obișnuit. E foarte clar că dacă vrei ca transportul rutier să fie mai rutier de mărfuri să fie mai ieftin, atunci costurile sociale vor uh, crește. Deci uh, ideea e că în um, uh, procesul de luare a deciziilor trebuie să ții cont de faptul că costurile sociale vor crește pentru că e nevoie de infrastructură. Și nimeni nu mi-a spus cine va plăti aceste costuri probabil că tot contribuabilul. Și, în fine, eu uh, mă uit ce se întâmplă pe autostrăzile mele în uh, estul uh, Regatului Unit. Câte uh, dintre aceste camioane care circulă pe aceste autostrăzi sunt goale? 50% jumătate din camioane din tiruri sunt goale. Uh, însă, uh, iată, vin alții și spun că avem nevoie de camioane și mai mari. Nu înțeleg, uh, nu înțeleg uh, deloc această, această argumentație. Lipsa infrastructurii, mai ales în țara mea, dar și în alte țări, E marea problemă. Nu-mi place absolut deloc această propunere. Cu toate acestea, dacă citim documentul comisiei, trebuie să fim foarte atenți, să nu aruncăm copilul cu uh, apa de la baie. Există multe um, uh, aspecte bune în această propunere, dar ne-am blocat pentru că nimeni nu știa cum să procedeze, pentru că noi am atacat foarte mult această idee a mega camioanelor. Știți că la început ideea era să lansăm această propunere, noi ne-am opus vehement și iată au Um, uh, introdus sau inserat această propunere în uh, gabarit și dimensiuni. Deci ce aș eu să spun este că propunerea conține elemente pozitive, Haideți să nu ne lăsăm copleșiți de această problemă sau să ne lăsăm uh, prea uh, înflăcărați, să ne fierbântăm prea mult uh, în legătură cu aceste mega camioane, pentru că uh, decizia trebuie reluată la nivel uh, european. Din partea Comisiei, acum. Vă rog, succes! Mulțumesc, domnule președinte. O să preiau de unde v-ați oprit dumneavoastră. Într-adevăr, în această propunere există elemente foarte bune și a făcut o sinteză foarte bine uh, uh, impresiilor din comisia dumneavoastră, raportorul și uh, eurodeputații au spus că există elemente din propunerea noastră, dar și uh, Uh, punerea în aplicare sunt elemente care trebuie să fie salutate. Bineînțeles că fiecare are o altă opinie în legătură cu ar trebui să, cum ar trebui să, să, să continuăm, cum să, ar trebui să procedăm, dar mă bucur de faptul că ați uh, remarcat și elementele pozitive. Deci noi credem că e o propunere din care toată lumea are de, de câștigat. Revizuirea directivei actuale oferă Uh, posibilitatea de a scădea emisiile, de a avea mai bună siguranță și, de asemenea, și oportunități uh, pentru producătorii europeni de uh, camioane. Acum, în legătură cu al treilea element care a fost dezbătut de lung astăzi, al mega camioanelor, punctul nostru de vedere e diferit. După noi nu este un nou element în această propunere. Noi am încercat să exemplificăm cum înțelegem noi actuala propunere. Sigur că aveți uh, multe uh, elemente spre uh, dezbatere, dar de aceea noi nu am făcut un, o evaluare de impact, pentru că pentru noi e vorba de ce propunea textul actual. Deci, din punctul de vedere al Comisiei, noi nu suntem nici pentru, nici împotriva acestor megalinere asupra acestor camioane mari. O lăsăm la latitudinea subsidiarității. Intervenție fără microfon din sală. Uh, și am mai vorbit și de faptul că vorbim doar de trecerea unei frontiere. Deci e o vorbă de o situație care vizează două țări vecine. Deci nu vorbim de o folosire um, um, europeană a acestor camioane. Și apoi, domnule președinte, la ultima reuniune a Comisiei uh, s-a discutat studiul Uh, care într-adevăr nu ne-a permis să, să tragem concluziile necesare și care permite totuși dezbaterii pe poliții să continue. Sigur că vom uh, studia raportul uh, comisiei dumneavoastră și sperăm ca cu ocazia audierii din această dupămasă să aveți suficiente elemente care să vă ajute în deciziile viitoare. Mulțumesc, aș dori să știu dacă raportorul dorește să spună câte ceva în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. La început am fost puțin reținut ca să nu stric buna dispoziție de aici, însă vreau să spun foarte clar unele lucruri. Din cele spuse de comisie m-au enervat acum. De fapt, totul era foarte clar până a apărut Calas sau până lobby-ul din domeniul transportului a ajuns la Calas exista o legislație care funcționase până atunci, nu exista nicio necesitate de modificare și a existat unanimitate în acest sens. Apoi a venit Calas și toată discuția a mers într-o altă parte. Vorbim acum de aceste interpretări, vedem că lucrurile nu merg bine în această instituție și se vine cu această propunere, fără pregătire, fără să existe studii. Domnule Koch, ați spus că există studii spun dacă există studii care sunt pentru, există 50 care sunt împotrivă. Eu vreau să există o evaluare echitabilă din partea comisiei, nu studii care au fost făcute de transportatori sau au fost făcute de cei responsabili cu traficul rutier. Pentru că e clar, cine plătește studiul e cel care are dreptate și de aceea Comisia Europeană trebuie să dea dovadă de obiectivitate. A greșit aici și nu înțeleg de ce. Ba da, Înțeleg de ce, dar nu se poate lucra așa și aceasta e marea problemă cu care ne confruntăm acum. Să spunem doar e clar, am clarificat doar ce ar însemna, asta e o neobrăzare, pentru că 5-4 ani totul a funcționat. Este foarte clar ce dorește noua legislație și colegii mei. Uh, dinaintea mea s-o exprima mai bine, dar nu e modul meu de a vorbi. Colegilor care sunt de aceeași părere cu mine nu trebuie să le răspund acum, să le spun nimic, dar celorlalți le-aș pune două lucruri. Da, e clar că e vorba de afectarea economiei europene. E logic ce se va întâmpla cu cei care vor da liber la asemenea trafic și cei care nu vor permite traficul acestor tipuri de autovehicule. Subsidiaritatea nu este o șosea cu o singură bandă. Dacă ne dorim să reglementăm o limită, cu niște excepții pentru Finlanda și Suedia, atunci există niște praguri superioare și inferioare. Dacă nu se va întâmpla ce a spus unul dintre colegi, o, o țară va spune, bun, noi acceptăm atunci mai 35 de tone dacă lucrurile stau așa. Bun, sau e valabil pentru toată lumea cu excepțiile stabilite sau fiecare face ce vrea. Dar atunci totul e în afara politicii, cât de cât. Cred că e important să găsim o soluție rezonabilă. Mulțumesc uh, domnului Benjamin pentru cele spuse. Ar fi o direcție bună însă să vedem. Cred că până la urmă vorbim de o hotărâre dificilă. Ce trebuie să facem? Mi-aș fi dorit și spun din nou să, ca lucrurile să fi fost pregătite mai bine. Sau să putem spune să rămână totul cum a fost? Îmi pare rău că situația nu e așa. Și sper că Comisia nu va apela acum la cineva din Parlament să renunțe la această chestiune. Prezentarea proiectului de la port 5 noiembrie, termenul de amendamente 20 noiembrie, votul la Comisia de Transporturi în februarie și votul la plenară urmează să fie confirmat, dar probabil că va avea loc în luna aprilie. Calendarul ne duce până la aproape la ultima sesiune plenară a mandatului, dar sperăm să încheiem calendarul 5 noiembrie pentru raport 20, noiembrie pentru amendamente. Acum trecem la următoarea parte a acestei dezbateri. E vorba de mini-audierea pe același subiect. Îi rog pe domnul Nilsson, Hodak și Burkhardt și toți să vină la prezidiu și vom începe imediat audierea. Okay, guys, well, we have... This is the first panel on... Yeah. uh, un, uh, prim, o primă rundă de discuție aerodinamică. <laughs> Ar trebui să fie o, o, o masă rotundă mai, uh, mai prietenoasă, mai convivială. M-aș bucura dacă nu ați vorbit mai mult de 5 minute. Comisia a vorbit deja. Trebuie neapărat să luați cuvântul. Reprezentantul Comisiei doriți să mai repetați ce a spus sau nu? Deci, Comisia primește maximum 5 minute, vă tai microfonul dacă vorbiți mai mult și după aceea începem cu domnul Nielsen. Deci încă o dată domnul Iconumu din partea Comisiei 5 minute. Dăm drumul la cronometru. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ne-ați uh, uh, invitat să lansăm dezbaterea uh, pentru audierea dumneavoastră. De fapt, eu uh, trebuie să vă prezint elementele principale din propunere și asta o să și încerc să fac. O să fac o introducere. O să încep cu uh, scopul principal al acestei propuneri, uh, ce ne-a mânat chiar de la început uh, Uh, să propunem modificarea directivei cu privire la dimensiuni și la greutate care, durea, uh, care datează din 96. În primul rând, încercăm să uh, reducem emisiile a vehiculelor de mare gabarit prin îmbunătățirea performanței aerodinamice, apoi să stimulăm transportul intermodal și apoi să ne asigurăm că directiva e mai bine pusă în aplicare pentru a reduce transportul de mare gabarit. De asemenea, prin această modificare la uh, aerodinamica cabinelor, sperăm să obținem o securitate rutieră mai mare. Sperăm, de, de exemplu, ca um, um, felul în care șoferul vede șoseaua să fie mai bun. Încercăm să uh, să reducă de asemenea impactul în cazul accidentelor. E un element foarte important pentru uh, uh utilizatorii uh, vulnerabili Uh, propunerea comisiei uh, acoperă, deci uh, oferă producătorilor un pas înainte, ținând cont de criteriile de mediu, care va ajuta industria pe viitor. Sperăm astfel să generăm creștere economică, să participăm la o ocupare și, de asemenea, să răspundem la nevoile sociale și vă pot da un exemplu de economii de carburant deci, uh, prin uh, folosirea acestor, uh, acestor instalații aerodinamice, sperăm să obținem o reducere cu 10% a combustibililor la viteză de 80 de km pe oră. În dezbaterea pe care l-am avut-o mai înainte pe marginea acestei a intervenit acest aspect, noi nu propunem să creștem gabaritul, deci volumul vehiculului. Apoi, în ce privește transportul uh, intermodal, s-a vorbit despre acest transport înainte, noi, uh, când prin intermediul actelor de delegate vom discuta specificațiile tehnice, vom ține cont de aceste aspecte. Comisia a lansat un, un um, grup de experți uh, care discută aceste specificații tehnice și care ține cont de toate interesele factorilor implicați. Uh, Acum, în ce privește punerea în aplicare, elementul pe care l-am evidențiat chiar de la început, noi vizăm mai ales gabaritul, limitele de greutate. Am constatat că se încalcă foarte mult legislația actuală și, deci, sperăm să corectăm această situație, să avem uh, controle mai bine țințite, mai ales în ce privește volumul uh, de marfă transportată. Am dorit să avem uh, controle, deci un uh, uh, minim de controle, bine țintit, așa cum spuneam, dar încercăm și să îmbunătățim armonizarea în ce privește uh, responsabilitatea comună între uh, uh, transportator și uh, proprietarul mărfii, de exemplu. Propunerea permite o uh, greutate suplimentară de o tonă Uh, pentru uh, vehiculele care transportă diverse tipuri de marfă. Nu o să repet ce am spus înainte, domnule președinte, dar în orice caz uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru clarificări în timpul dezbaterii. După intervenția experților. Mulțumesc! Din partea Uniunii Internaționale a Transportului Rutier, domnul Nielsen, 5 minute, vă rog. Chairman, and thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult că ați invitat IRU la această audiere. Noi reprezentăm operatorii de transport rutier, cei uh, care vor fi afectați de noile prevederi. Credem că uh, trebuie revizuită directiva. Ultima a fost făcută în 96 și în 2003 pentru autobuze și autocare. Trebuie să ne concentrăm uh, asupra atingerii obiectivelor de 60% reducere la emisiile CO2 până în 2050. Transportul, sectorul transportului rutier este singurul care a redus uh, poluarea conform normelor europene, până la 98% în ultimii 10 ani și ne-am redus și cu 36% emisiile de CO2. Credem că putem face mai multe, că putem um, face um, mai multe dacă recurgem la surse ecologice de, de energie, de combustibil. Trebuie să existe o intermodalitate mai mare, dar trebuie să existe cooperare eficientă, în primul rând. Credem că revizuirea trebuie să, să ducă la o îmbunătățire a condițiilor de circulație, de siguranță și să ducă la o uh, poluare mai mică. Vrem să reducem emisiile de CO2, consumul uh, de combustibil cu 5-10%, să, fim, uh, să avem vehicule mai aerodinamice. Desigur, pe uh, transportul interurban uh, de distanță lungă și medie vor fi cele mai multe rezultate. Scutirile, excepțiile la greutate, credem că uh, pot fi acceptate și, de asemenea, credem că putem schimba designul cabinei pentru a îmbunătăți condițiile uh, pentru, pentru șofer și pentru a crește aerodinamica. Trebuie să ne asigurăm că nu se pierde din capacitatea de transport. Vrem să putem transporta mai mult, consumând mai puțin. Am uh, auzit de uh, varianta de o tonă în plus pentru autobuze și autocare. Noi propunem 1,5 tone în plus. Noi credem că nu e bine ca prin noile prevederi să se blocheze inovarea pentru a proteja căile ferate. Uh, Nu e bine să restricționăm îmbunătățirile uh, de um, aerodinamică. Nu trebuie să fie folosită, uh, să fie blocată utilizarea sistemului EMS pentru a proteja căile ferate. Um, căile ferate pentru marfă reprezintă doar 0,17% din um, transportul terestru european. nu trebuie să se blocheze pentru acest proiect, pentru a salva acest procent, să se blocheze o inovare care poate, care este benefică pentru transportul care reprezintă 75% la nivel european. Deja um, se transportă cele mai multe mărfuri pe căile ferate. În uh, ultimii 10 ani, căile ferate au uh, pierdut doar 3% de la 20% din marfa pe care uh, de 20% la 17%, deci oricum o duc foarte bine. Știm că utilizarea sistemului EMS și uh, știm că um, duc la um, îmbunătățire. Credem că EMS-ul aerodinamic este soluția pentru a crește eficiența și capacitatea de încărcare la sursă. Cer și Frankhofer a arătat că astfel, se, dacă folosim sistemul EMS, se um, economisesc 6,3 miliarde de kilometri doar în Germania. EMS poate îmbunătăți eficiența transportului intermodal, multimodal. Trebuie să încurajăm acest tip de transport. Dacă blocăm EMS, ar însemna că uh, avem și mai multe vehicule pe drumuri, pentru că bunurile oricum trebuie să fie transportate. Credem că trebuie să lăsăm la latitudinea statelor membre cum să folosească uh, și să facă teste uh, ale sistemului EMS. În uh, concluzie, pentru că mai am 40 de secunde, cred că trebuie să încurajăm toate modurile de transport să facă inovare și ecologizare la sursă avem uh, trenuri mai uh, mari, uh, vapoare mai mari și cred că ar trebui să existe și camioane mai mari. Ar trebui să avem vehicule terestre mai aerodinamice și mai sigure. Trebuie să susținem o creștere a greutății autocarelor și să permitem schimbările de design. Să nu lăsați inovarea să fie blocată pentru că căile ferate sunt ineficiente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Nielsen. Domnul Hodak, de la Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o plăcere pentru mine să particip la această audiere. Aș dori să vă prezint punctul nostru de vedere cu privire la această propunere de directivă. Aș începe cu câteva cifre. Industria producătoare de mașini, uh, reprezintă 15 companii internaționale, aproape 300 de milioane de locuri de muncă directe și indirecte, cheltuim în cercetare și dezvoltare 26 de miliarde. Deci suntem foarte importanți în Europeană. Uh, care sunt uh, taxele pe care le plătim. Aveți companiile din fața dumneavoastră, Volkswagen, Volvo, Dafi, Veco, Scania și Daimler și MAN Uh, sunt companii globale și ele în marea majoritate. Dacă vă uitați la industria producătoare de mașini uh, a acestor vehicule de mare gabarit, vă dați seama că suntem o industrie globală, uh, sediul nostru se află în Europa, dar operăm și în SUA, în Japonia, în China, în Corea și în alte locuri din lume, în Brazilia, America Latină și așa mai departe. Deci o industrie mondială. Suntem lideri tehnologici. Tot ce s-a spus înainte în legătură cu emisiile, cu pragurile de reducere și așa mai departe, nu cred că uh, uh, oriunde uh, în lume găsiți o performanță mai bună decât a industriei noastre și cred că toată lumea e de acord uh, cu mine că uh, Uh, noi producem uh, camioanele cele mai sigure din lume și v-am arătat. Uh, deci producția și ocuparea merg mână în mână cu aceste realități. Apoi, în legătură cu uh, revizuirea directivei, credem că e necesară. Uh, e o greșeală aici. De fapt, uh, directiva cea veche de, uh, datează din anii 90, dar în orice caz trebuie să uh, sprijinim și dezvoltarea camionului viitorului. Sigur că trebuie să avem un camion care uh, să fie îndreptat spre viitor. Apoi trebuie să, ca legislația să fie corectă, uh, avem nevoie de previzibilitate, cu toții avem nevoie de acest lucru. Nu credem că uh, o propunere pripită e chiar de bun uh, augur. Apoi, uh, certificările naționale și derogările, s-a vorbit de ele înainte, nu credem că e abordarea cea bună, avem nevoie de o abordare comunitară. Apoi uh, avem nevoie de cerințele europene în domeniul aerodinamice, nu sunt acceptabile, nu avem niciun fel de normă, nu avem o definiție unică în lume, deci nu credem că în Uniunea Europeană ar trebui să avem norme specifice. Uh, de asemenea, trebuie să respectăm și cerințele UNCWP29. E vorba de forumul pentru cerințele mondiale și pe acest uh, front suntem foarte, foarte activi. Trebuie să respectăm aceste cerințe. Care ar fi îmbunătățirile aerodinamice? Aici uh, aveți câteva din ideile preconcepute pe care le avem. Uh, cabina, credem că am putea, prin, uh, ca printr-o altă arhitectură a cabinei, să economisim 1 până la 3% uh, carburanți. Dacă vă uitați la spatele vehiculului, aici îmbunătățirea potențialului este de 5-6%, ar fi imediat, ar fi eficient și sperăm să-l obținem. O altă idee o altă greșeală pe care aș dori să o uh, corectăm, trebuie să vedem uh, camionul ca un mare tot. Noi, uh, membrii ai ASEA, noi producem uh, cabinele și nu remorcile. Uh, deci e o diferență foarte mare între uh, cabină și între, uh, între camion, între container ca atare. Deci trebuie să ținem cont de întreaga arhitectură dacă vrem să îmbunătățim aerodinamica. Uh, deci o cabină mai uh, aerodinamică nu e, uh, la, mm, nu e necesară, nu duce la o, un câștig de aerodinamic uh, în general. Apoi trebuie să ne gândim la, așa cum spuneam, la vehicol, inclusiv um, containerul și coada vehiculului și bineînțeles că depinde și de utilizarea camionului, pentru că nu e același lucru, deci dacă conduci un camion într-un oraș sau la țară, e altceva. Avem uh, așa numitul PBS, uh, standarde bazate pe performanță. Uh, acestea ar trebui să, să fie baza pentru discutarea directivei și pentru cerințele viitoare. Uh, reglementările UNEC uh, impun anumite norme, aveți uh, dimensiunile aici, aveți designul, deci conceperea și instalațiile, de exemplu oglinzile, luminile, farurile și așa mai departe. Aici avem aspectele legate de securitate, trec foarte repede, noile, te, noile uh, aspecte, tehnologia se, uh, și uh, senzorii vor fi foarte importante. În concluzii, și aici am 14 secunde la dispoziție. Deci, uh, această idee a obținerii derogărilor pentru uh, certificările naționale nu e acceptabilă, nu putem avea o abordare fragmentată, fărămițată în Europa. Nu dorim nici să introducem uh, cerințe europene unice cu privire la aerodinamică, dorim să, ca aceste restricții legate de lungime să fie uh, ridicate. Am dorit să știm însă Uh, unde se poate face economie de carburant, totuși. Uh, m-am referit la PBS înainte. Uh, credem că ar trebui să discutăm lungimea vehiculului dacă vrem să îmbunătățim aerodinamicitatea. Um, Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Hodak. Next. Mulțumesc, domnul William Todd, acum din partea uh, Transport și Environment. Aveți uh, cuvântul pentru 5 minute. Uh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc că ne-ați invitat. Mă voi axa pe un aspect al propunerii comisiei și anume legat de partea din fața camionului și anume cabina. Când vorbim despre cabina, avem cu toții o imagine în minte. E imaginea unei cărămizi. Probabil nu sunt singurul din această cameră care s-a întrebat la un moment dat de ce cabinele europene toate arată ca niște cărămizi. Probabil nu sunt singur nici când mă gândesc dacă aceasta este forma cea mai bună pentru o cabină de camion. Tocmai am auzit că camioanele europene sunt cele mai sigure din lume. Lucrurile pot să stea așa, dar tot nu sunt foarte sigure. Cabinele europene pe camioane sunt ineficiente și periculoase. Sunt ineficiente pentru că nu sunt aerodinamice. Sunt periculoase pentru că această formă de cărămidă duce la multe puncte moarte, iar punctele moarte duc la accidente. Și când accidentele se întâmplă, care, în care sunt uh, sunt implicate aceste camioane, ei bine, ele nu se comportă foarte bine în cazul accidentelor. Performanța de siguranță a camionelor nu e atât de bună pe cât ne-am dorit. Am putea vorbi despre statistici, despre pat, peste 4.000 de oameni care au murit în 2011 în asemenea accidente. 3% din autovehicole sunt camioane, dar 50% din accidentele fatale, în 50% dintre acestea, sunt implicate camioanele. Statisticile există, dar povestea ne-o, spune, ne-o spun ziarele în fiecare zi. Cu toții suntem de acord că trebuie să facem ceva, camioanele trebuie să fie mai sigure decât sunt astăzi și acest lucru se poate face. Acest design de cărămidă nu e unul lăsat de Dumnezeu, nu e cel pe care îl preferă producătorii, e designul cu care lucrăm pentru că există această legislație. Putem schimba legislația și o putem face într-un mod inteligent. Credem că cel mai bine e să le dăm mai mult spațiu de manevră producătorilor în ceea ce privește proiectarea, astfel încât cabinele să fie mai aerodinamice și mai sigure. Dacă facem acest lucru așa cum trebuie, atunci vor exista trei beneficii cheie. În primul rând, vom putea să eliminăm o parte sau să reducem cele mai importante unghiuri moarte din jurul cabinei. Astfel vor fi evitat, evitate accidentele. Apoi, ne putem asigura că, acești, că autocamioanele rezistă mult mai bine la accidente decât cum se întâmplă astăzi. Un exemplu, dacă un... dacă un om e lovit acum de un camion, 75% șan sunt șansele să fie călcat de roțile de, de pe cabina camionului. Dacă este schimbat designul, atunci putem reduce șansele ca persoana să ajungă sub roți la aproape zero. Un al treilea și ultim beneficiu e următorul dacă există un alt fel de design, există o aerodinamică mai bună și consumul scade. 1-3% spuneau colegii mei, alte studii independente spun 3-5%. Poate să nu pară foarte mult, dar înseamnă foarte mult dacă ne gândim pe an. Înseamnă foarte multe mii de euro pe an. Cred că foarte mulți sunt de acord că există o problemă cu camioanele și că acestea trebuie să fie îmbunătățite. Foarte mulți sunt de acord că acesta e un mod inteligent de a merge înainte. Însă cum putem să obținem cele mai bune beneficii? Din păcate, propunerea Comisiei nu e răspunsul complet. Ne duce doar la jumătatea drumului. Problema fundamentală e următoarea. Pentru Comisie, aerodinamica e prioritatea cheie, siguranța e pe al doilea loc. Comisia ne spune, da, puteți avea puțin mai mult loc, da, spațiu de manevră, dacă vă concentrați pe aerodinamică și respectați anumite reguli de, de siguranță. Însă aerodinamica nu e foarte importantă în traficul din orașe, adică autocamioanele din orașe nu vor cere acest uh, spațiu de manevră. Acest lucru înseamnă că în orașe autocamioanele vor rămâne așa cum sunt, nu vor fi mai sigure. Și acest lucru înseamnă că nu avem influență tocmai în locul în care avem cea mai mare nevoie de schimbare. Soluția e una inteligență atunci dacă, în cazul în care cerințele de siguranță sunt obligatorii pentru toate camioanele după o perioadă de tranziție, bineînțeles. Și astfel ajung la concluzii. Deși camioanele europene pot să fie cele mai sigure din Europa, tot nu sunt destul de sigure. Putem face mult mai multe. Un proiect inteligent al cabinelor ar duce la salvarea de vieți, ar economisi carburant și ar duce la emisii reduse și avem nevoie de modificări acolo unde impactul e cel mai mare și anume asupra măsur măsurilor de siguranță, așa cum propune și domnul Leifried. Această propunere e o mare oportunitate pentru Europa, astfel încât să aibă străzile mai curate, transportul să fie mai ieftin. Sperăm că Europa va fi un lider în a aduce schimbare pe străzile noastre cât mai curând posibil. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune domnul președinte. Acum Uniunea Internațională a Transportului Combinat, domnul Burkhardt, 5 minute. Ja, als Ausgangspunkt für die ganze Diskussion muss man Punct de plecare pentru întreaga discuție trebuie să cunoaștem niște date de bază pe care le-am prezentat pentru autocamioanele cu instalații aerodinamice, avem de la 1 la 3% mai puține emisii de dioxid de carbon. Spun 1,3, nu 5 până la 8, cum s-a spus acum. De ce? Pentru că majoritatea studiilor au ținut cont de camioane care merg cu 90 de km la oră sau nu au spus exact cu ce se face comparația. Nu au făcut niciodată comparația cu camioanele care deja folosesc și în ziua de astăzi elemente de aerodinamică. Astfel, dacă nu se procedează ca atare, se ajunge la supraevaluări. E nevoie de 35 mai puțină energie în cazul transportului combinat. Apoi, o parte din uh, curentul din energii regionabile este la este foarte bun pentru țări ca Austria, de exemplu, unde mai există și um, hidroenergie, putem vorbi de minus 90%. Putem spune că transportul combinat ar fi una din măsurile cele mai eficiente și credem că dispozitivele aerodinamice se pot combina cu transportul, cu acest tip de transport. Vedeți aici un exemplu pe uh, linia ferată unde, sau unde există tuneluri Observăm că importantă e înălțimea și lățimea. Acestea sunt dimensiunile cele mai interesante. Vreau să vă arăt o imagine. Vedeți aici cât de puțin loc mai rămâne pe o platformă. Trebuie să ne asigurăm că vagoanele pot fi astfel poziționate, astfel încât să se țină cont de înălțime. Pe nici în cazul transportului rutier nu există mai mult spațiu, după cum se vede în imagine, de aceea e foarte important să nu existe niciun fel de modificări în ceea ce privește înălțimea și lățimea, pentru că dacă nu vor exista foarte multe probleme în transportul combinat. Există o codificare și ținem cont de fiecare centimetru, mai ales când vorbim de înălțime și lățime. Vedeți aici o imagine a unei asemenea codificări. Pe 386 înseamnă, de exemplu, că nu există o înălțime de nici măcar 4 metri și nu pot să treacă anumite camioane pe acolo cu o înălțime de 2,55-2,60 metri. Se vorbește de toleranță, da, înțeleg că cerem toleranță pentru greutate, flexibilitate, dar un șofer nu poate să controleze întotdeauna câtă marfă încarcă. Și nici în ceea ce privește centimetri, dacă e cu 10 centimetri mai lung camionul sau mai scurt, în toate aceste cazuri nu trebuie să dăm dovadă de toleranță. Vreau să vă arăt aici că există foarte multe posibilități de modificări aerodinamice pe tehnologia care există deja acum. Și de aceea nu e nevoie, de fapt studiile ne arată de ce 2 metri în plus în spate sau înaintea camionului duc la îmbunătățiri semnificative sau nu. Că nu. Camioanele nu pot să circule la viteză foarte mare, pe distanțe foarte lungi și tocmai acest aspect e unul important pentru transportul combinat. Vă arăt aici o statistică de la Transit Elveția, o lungime de peste 300 de kilometri de stradă, s-a făcut un, transport de până, un transfer de până la 60% pe calea ferată. Deci e posibil să se acționeze așa. În final, doresc să spun că dispozitivele aerodinamice, mai ales cele care trec despre ceea ce există deja, tehnologia existentă, acestea au un impact foarte mic în ceea ce privește reducerea emisiilor. Doar pe lungimi foarte mari și la viteză foarte mare ar putea să aibă o influență mult mai mare. Putem spune că un autocamion care este dotat face cât 25 de autocamioane pe care există elemente aerodinamice. Acest lucru înseamnă, cu alte cuvinte, că important e ca cadrul legislativ în Europa să arate în așa fel încât să nu fie pusă la îndoială, la îndoială transferul modal, pentru că e punctul cel mai important modificările aerodinamice trebuie să treacă de uh, dimensiunile despre care am vorbit până acum. În primul rând, e importantă siguranța și trebuie să ne asigurăm că orice fel de modificări nu duc la punerea în pericol a transportului combinat. Vă mulțumesc, vă mulțumim foarte mult. Trecem acum la întrebări și răspunsuri. Întrebări din partea membrilor Parlamentului European. Domnul Leichfried, domnul Savada, domnul Benin, vă rog să, doamna Meissner, Lichtenberger, Kramer, două minute fiecare, după care îi voi ruga pe invitații noștri să răspundă în două minute fiecare. Domnul Leifrid, două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hoda, am o întrebare. Nu știu dacă v-am înțeles bine. Ați spus că regulamentarea, regulamentul care există în vigoare acum le impune producătorilor uh, cerințe aerodinamice. Este suficient acest regulament și propunerea comisiei acum uh, nu este necesară sau vine cu ceva superflu? Asta ați spus sau uh, nu v-am înțeles eu bine. Domnule Borchardt, domnul Nilsson ne-a vorbit despre aceste camioane care sunt transportate feroviar, că sunt oricum foarte puține și nu trebuie să ne mai gândim la ele. Ați fi de acord cu această afirmație și dacă nu, atunci cu ce argumente împotrivă veniți? Mulțumesc, domnul Savama, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți doresc să facem uh, evaluări de impact. Nu uh, le vom avea astăzi la dispoziție, e clar. Mie mi se pare important să stabilim ce știm, ce știm, subliniez, despre diferența care ar exista între diferitele moduri de transport. Deci dacă nu avem uh, ce propune Comisia, cum putem ști cu certitudine că ar fi mai mult trafic feroviar decât am avea cu com propunerea comisiei? Înțelegeți ce spun? Eu am impresia că întrebarea relevantă, cheie, este ce obținem concret în privința reducerii de emisii de CO2 și alte chestiuni importante, având în vedere că renunțăm, dacă renunțăm uh, la propunerea comisiei și spunem nu, noi nu mai vrem transport rutier, vrem mai mult transport feroviar. Dar eu vreau să avem politi decizii politice rezonabile care să permită economiei europene să ne ofere nouă și copiilor noștri un viitor pe care să ni-l putem permite. Din câte văd eu, sunt multe bunuri care așteaptă să fie transportate. Și eu vă întreb, dacă respingem propunerea comisiei, ce câștigăm în legătură cu creșterea numărului de mărfuri care sunt transportate pe calea ferată? Domnul Beni, în două minute. Întrebare pentru domnul Burkhardt. N-am înțeles dacă spuneți că nu e cazul să respectăm cerințele de aerodinamică, pentru că oricum se câștigă mult mai mult prin transferul intermodal. Ă, m aș întreba, întreba dacă v-ați gândit și la alte forme de intermodalitate, pentru că acum e vorba de transportarea, transferarea unui container de pe camion pe tren, mai degrabă decât să urci uh, camionul pe tren. Deci ce fel de intermodalitate aveați uh, în gând? Mă interesează propunerea domnului Taț, care s-ar putea să mă facă să mă răzgândesc, dar uh, care ar fi costurile introducerii acestor funcții noi de securitate pe camioane mai mici. Și aș vrea să îmi spuneți câte ceva și despre combinarea funcțiilor de siguranță și aerodinamică. Ele sunt complementare, sunt compatibile sau uh, există contradicții dacă încercăm să le combinăm pe cele două? Domnul Hodak și domnul Nielsen au spus că partea din spate a camionelor, de fapt, este cea responsabilă pentru uh, economiile de combustibil, pentru că contribuie mai mult la aerodinamică decât uh, designul cabinei. Ce rol are aerodinamica în funcționalitatea vehiculului? În anumite cazuri, uh, cred că multe schimbări sunt impractice, nu sunt practice deloc și cred că n-ar fi bine să le facem obligatorii. Domnul Lichtenberger. Uh, Mulțumesc, am o întrebare pentru experții care au spus astăzi aici despre marile economisiri, mai ales în ceea ce privește banii, în cazul în care uh, sunt echipate aerodinamic autovehiculele atunci de ce din motive de economisire în la retohne, retohne, re, această reamenajare a camioanelor nu e făcută automat. Au nevoie de aceste două centime, acești 2 cm în plus, astfel încât industria să reacționeze, mie mi se pare absurd. Dacă se duce la, 1500, la o economisire de 1500 de euro, atunci acest cost se va face simțit pe timpul anilor. Astăzi știm că încărcătura medie a camioanelor nu este foarte mare, prea mare. Nu e o încărcătură de 100%, 70-80%, câteodată chiar doar 40%. Cifrele diferă în acest sens, așa că acești metri în plus, unde? De, un, de unde reies ei? O a doua întrebare legată de măsurile de infrastructură de care este nevoie dacă într-adevăr vor fi mărite înălțimea și lățimea pentru transportul combinat, combinat. E clar, nu e versiunea ideală, dar pentru anumite trasee, de exemplu la, în cazul Alpilor, transportul durează mai mult, de aceea probabil că ar fi bine măcar atunci când vremea este rea, ca acesta să poată fi descărcat și să folosească alte moduri de transport. Dar atunci ce se întâmplă cu vagoanele și infrastructura? În cazul feroviar există cifre, s-au făcut calcule, pentru că, e clar, vorbim și aici de o parte mare. Câștigul îl, avea, îl vor avea anumiți producători mari de autovehicule, iar cel care pierd sunt cei care trebuie să plătească. Next is Mr. Koch, two minutes, please. Domnul Koch, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit despre costurile mari ale infrastructurii dacă megacamioanele vor circula pe străzi. Așa că întrebarea mea e următoarea. Un autocamion care nu e mai mare, nu e mai greu, e doar mai lung. Atunci, mai există vreun fel de nevoie de a modifica infrastructura? Urmează doamna Meissner. Două minute. Vă rog. Mulțumesc! Da, cu toții spunem că ne dorim să existe intermodalitatea. Dacă e vorba de, tra- de transfer modal sau așa mai departe, putem discuta. Dar avem și căi navigabile interioare și trebuie să ținem cont și de ele și trebuie să încercăm să mutăm transportul de pe străzi, pe apă și pe calea ferată. Însă ne dorim și inovații, să ținem cont de ele, inovații care sunt importante și care țin cont de componenta de mediu. Sunt de acord cu cei care au spus că nu trebuie să fie împiedicate inovațiile, mai ales în ceea ce privește transportul, pentru că dacă nu se va ajunge la o situație de incompatibilitate transferul încărcăturilor va va fi tot în creștere și nu putem să tot construim repede căi ferate când transportul crește. Trebuie să ne folosim și de căile de navigare, de exemplu. Dacă există anumite tehnologii care duc la o scădere la a emisiilor și ajută mediul, atunci trebuie să o încurajăm. Trebuie să fie clar că noi ne dorim o variantă mai ecologică a transportului și pe cale rutieră. Domnul Kramer are cuvântul două minute. S-a spus că cele lungi vor fi mai aerodinamice, vor fi mai sigure și mediul o va duce mai bine dar există deja o lungime care există. De aceea întreb acum industria automobilelor, de ce nu v-ați concentrat pe măsurile care spun despre lungimea care trebuie să existe și apoi putem renunța la tot felul de alte dezvoltări? De ce nu ați cercetat acele studii să faceți asemenea calcule? E clar, da, camioanele mai mari sunt mai periculoase, au mai mari probleme, au nevoie de infrastructură. Pentru International Road Union, îmi amintesc acum 3-4 ani un reprezentant german al organizației dumneavoastră, pe care cu siguranță îl cunoașteți, a făcut o analiză în Germania și a fost împotriva megacamioanelor. Folosea un argument – lipsesc 2000 de uh, locuri de parcare. În Germania, odată cu apariția acestora, situația va fi și mai proastă. După doi ani am vorbit cu această persoană, deja își schimbase părerea și aici vorbim de presiune. Ce ziceți dumneavoastră? Avem deja mult prea puține din condițiile de care e nevoie. Ce se va întâmpla? Ultimul punct legat de emisii. Uh, dacă facem o comparație cu ceea ce se întâmpla în 1990 în trafic, vedem că emisiile au crescut cu 29%, în industrie au scăzut. Dacă în Europa e cam 30% din emisii sunt din transportul rutier, rutier atunci dacă vreți să protejați mediul pentru copii și copiii copiilor dumneavoastră, spunem că trebuie să transferăm transportul pe linia ferată. Și observăm că așa s-ar putea mult mai bine duce la o reducere a emisiilor. Și dacă lucrurile stau așa, mergem acum pe un drum greșit. Domnul Riche. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă am înțeles bine ce spunea domnul Burhardt, o să încep cu el. spunea că uh, e un element care este în detrimentul intermo- transportului intermodal, au mai spus și alte au mai fost spuse și alte lucruri. Dacă nu am apelat la subsidiaritate, am pierde armonizarea europeană. Mă întreab dacă această uh, măsură europeană, această directivă, nu ar putea fi numită uh, așa o reformare Bach a transportului rutier. Aș dori să pun o întrebare domnului Toch. Uh, să nu pierdem din vedere interesele celorlalți utilizatori, câteva sute de milioane de cetățeni pe care noi ar trebui să-i reprezentăm aici. Mie mi se pare că uh, dacă ar circula pe șosele volume, precum cele de care discutăm astăzi, nu i-ar lăsa indiferenți, ba chiar ar fi chiar împotrivă. Să nu uităm și de părerea lor. Uh, toată lumea își face grijă în legătură cu mediul, uh, cu economia și așa mai departe, dar nimeni nu se gândește la ce cred alegătorii noștri despre această propunere. Aș dori să pun uh, o întrebare reprezentantului Comisiei. Aș dori să ni se spună uh, care este numărul uh, accidentelor în care sunt implicate oamenele, camioanele de mare gabarit, câte, câte victime fac aceste accidente. Și încă o întrebare, aș dori să știu dacă Uh, uh, remorcile foarte lungi uh, sunt implicate în astfel de accidente. Cred că în orice caz au uh, un răspuns la aceste întrebări. Există studii pe care eu le-am văzut. Cele, uh, din, din cei 295.000 de automobiliști uh, care circulă pe infrastructură și care sunt și contribuabili, infrastructură plătită și de contribuabili, își doresc ca transporturile să funcționeze mai bine, dar sigur că doresc uh, să se folosească în mod adecvat uh, căile rutiere în orașe și în afara lor. Mulțumesc! O să dau cuvântul experților timp de două minute în aceeași ordine în care au vorbit. Domnule Nielsen, o să fiu foarte strict. Dacă uh, vreți să discutați cu eurodeputații sau să le trimiteți documentație, sunt sigur că se vor bucura, dar nu mai mult acum de două minute. O să încerc și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră, puteți să mă, constata, uh, să mă contactați. Uh, cineva spunea că în Elveția Uh, există un exemplu, dar 60% din, uh, din uh, transport se face pe, pe căi feroviare, 40% se face pe străzi, deci e nevoie de o astfel de reformare. Domnul Benien Eh, ați spus cum ar trebui să funcționeze transportul intermodal, eh, dacă e cel mai eh, bun mod de a transporta camioane goale. Noi nu credem că așa ar trebui să fie. Noi ar trebui să fie containere care ar trebui să fie să meargă deci pe străzi, pe, pe autostrăzi, pe calea ferată sau pe căile naviale și maritime. Uh, Doamna, domnul Lichtenberg, spuneați de ce nu facem ceva cu dimensiunile existente. Am redus uh, cu 30% și încercăm să reducem și mai mult, uh, facem uh, pregătiri și așa mai departe, dar e clar că dacă avem alte dimensiuni putem să reducem și mai mult și dacă trebuie să schimbăm aerodinamica a cabinei și a containerului, atunci reduce factorul de încărcare și atunci dispar problemele, pentru că transporti mai mult cu mai puțin deci uh, să nu uităm acest uh, factor, e un aspect foarte important. Domnul Kramer uh, a vorbit de un deputat din Germania, îl cunosc foarte bine. De ce s-a răzgândit? Pentru că așa e bine. E, înce- e mai bine să încerci să transporti mai mult cu mai puțin. Sistemul european modular, MS-ul, asta încearcă să facă, pentru că prin transportul intermodal poți să transporti uh, uh, trei containere în locul a două containere astăzi. Uh, s-a dovedit că există țări în care acest sistem funcționează, că uh, merge. Și de aici am și uh, dedus avantajele. E o altă întrebare care mi-a fost pusă. Prin președinte să dă cuvântul, dragi colegi, și nu altfel. Domnul Hoda, cu următorul. Vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și încă o dată aș dori să mulțumesc și eu pentru întrebări. Michael a răspuns o serie dintre întrebările care mă vizează și pe mine. O să, mă, o să continui cu ce spunea el în legătură cu MS-ul din motivele menționate, nu înțelegem de ce aceste combinații nu pot, uh, transforma, uh, nu pot uh, traversa mai mult de două frontiere. Există trei țări, să zicem, care permit un astfel de transport, deci de ce nu se acceptă această idee? De ce trebuie să facem ca transportul, transportul rutier să fie mai puțin eficient? e împotriva bunului simț, a uh, simțului economic și așa mai departe. Domnule Leifred, îmi pare rău că m-ați înțeles greșit. Eu nu am spus niciodată că prezent, regulamentul prezent e bun, că suntem mulțumiți de el. Noi salutăm revizuirea, dar am dorit ca această revizuire să fie uh, o revizuire bună, Sigur că vorbim, putem vorbi de alte aspecte, aici vorbim despre aerodinamică, despre cabină, știm că ar fi mai bine să înlăturăm restricțiile actuale și să folosim această flexibilitate pentru a îmbunătăți aerodinamica vehiculului și eficiența uh, camionului în total. Și am făcut uh, acest lucru pe baza uh, sistemului uh, bazat pe performanțe, pe BS-ului. Deci dacă camionul uh, uh, întrunește criteriile PBS, atunci uh, putem face ce vrem cu el. În ce privește cabina și securitatea, lăsați-ne să uh, proiectăm cabinele așa cum le dorim noi. Încercăm să le, uh, să le proiectăm în mod sigur și eficient. Există un uh, regulament uh, uh de condiții de securitate din, uh, um, care uh, conține foarte multe specificații tehnice. Uh, Uh, permiteți-ne să ne folosim tehnologia și uh, toți acești senzori care să-i ocrotească mai mult pe uh, pietoni decât sunt protejați astăzi. Deci iată ce aveam eu de spus. Mulțumesc. Domnul Toț, mulțumesc. Pentru a răspunde domnului Benien, îmbunătățirile de securitate și aerodinamică, dar într-adevăr sunt compatibile în mare măsură, dar dacă vorbim despre uh, aerodinamică la fa- în fața și în spatele vehiculului, s-ar putea să fie o problemă. Nu se poate să ai 2 metri în spate și un uh, metru în față și aici va trebui să uh, facem o alegere. Uh, trebuie să punem accentul pe uh, cabină pentru că nu numai că facem economii de carburant, ci și uh, uh, salvăm vieți omenești. Apoi, în ce privește uh, schimbările, uh, schimbările importante, noi nu vorbim despre uh, carburanți, despre uh, combustibili, uh, hibrizi și așa mai departe, ci despre design de concepere. Sigur că uh, costurile de tehnologie vor fi limitate. Uh, în conformitate cu un studiu, s-ar părea că costurile suplimentare vor fi de 400 de euro. Nu spun că costurile suplimentare vor fi de 400 de euro, pentru că sigur că intervin și uh, costurile legate de cercetare și dezvoltare. Dar dacă vă uitați uh, la propunerea comisiei, producătorul poate opta pentru acest nou design. Și dacă optează pentru această alternativă, înseamnă că <coughs> e vorba de o investiție <coughs> pentru că se estimează că rezultatele vor fi mai bune. Sigur că dacă ne uităm și la perspectiva de mediu, atunci ar putea să fie și un cost de reglementare. Însă trebuie să lăsăm o marjă de manevră de timp suficient pentru ca producătorii, uh, atunci când își reproiectează cabinele, să integreze aceste schimbări de aerodinamică și de uh, securitate, deci încă o dată să le acordăm uh, timp suficient și sper că am răspuns la întrebarea legată de costuri. Dacă avem nevoie de spațiu pentru îmbunătățirii aerodinamice, răspunsul este da, și aceasta pentru că uh, dacă producătorii pot să aleagă între a avea un uh, camion mai aerodinamic și cu paleți, atunci vor opta pentru acest tip de camion. 3% din uh, vehicule sunt implicate uh, în 50% din accidentele mortale. 4200 de accidente, 50% dintre care se întâmplă uh, aproape de cabină, deci în care e implicată cabina. Uh, pentru pietoni și cicliști, majoritatea de accidentelor au loc în orașe și impactul unor măsuri de securitate mai mare va fi mai mare pentru că și viteza va scădea, dacă lovești o mașină uh, la 90%, faptul că uh, ai uh, o, o, un alt design nu schimbă prea mult uh, situația. Apoi, încă ceva legat de securitate. Uh, S-a spus că domnul Hodac a spus că avem camere, senzor și așa mai departe. Uh, dar problema e că pentru producătorii de camioane nu siguranța contează, pentru că șoferii de camioane uh, sunt uh, la adăpost. Deci nu ne putem uh, baza pe piață să rezolve problema securității a siguranței. Uh, trebuie, asta e situația și trebuie să o acceptăm. Domnul Borcat. Mulțumesc. Încep cu observația domnului Leichtfried, care uh, M-a întrebat și domnul Nilsson a răspuns și el dacă trans- că transportul combinat e oricum foarte puțin, nu are multe procente și așa mai departe. Întotdeauna se spune acest lucru dacă dorim să subminăm importanța transportului combinat, pentru că statisticile sunt în tone și apoi facem o comparație cu tot felul de alți factori, de exemplu cu camioanele care duc uh, marfă la supermarket și așa mai departe. Și astfel se ajunge la acest fapt că se spune că transportul combinat e 1% în Europa. Însă dacă ne axăm pe performanță și pe uh, tone pe kilometru, situația arată cu totul altfel. Mai ales anumite societăți care uh, Uh, folosesc 15% uh, din acest transport au foarte multe autocamioane, dar pe o distanță de 800 de kilometri. Depinde foarte, depindem foarte mult de termenii de comparație. Vedeți că vorbesc acum de drumuri de până la 300 de kilometri, avem deja 10% pentru această cifră în cea mai mare parte în Uniunea Europeană, Apoi, în alb 20% participare la kilometri pe tonă și apoi în zonele unde există instalații foarte bune, ajungem chiar la 30%. V-am arătat o statistică din Elveția, unde putem vorbi de peste 60% de transport pe calea ferată, transport convențional, dar și metode mai noi. Și pe asemenea cifre putem lucra. Un al doilea punct avea de-a face cu faptul că transferul nu e întotdeauna posibil. Da, e adevărat. Dar există această posibilitate de a pune dispozitivele aerodinamice pe ceea ce există deja pe vehicole. Însă s-a arătat foarte clar în studii că mult mai multe pot să fie făcute dacă lungimea este schimbată. Pentru înălțime și lățime nu se poate face nimic dacă ținem cont de transportul combinat, dar se pot face niște ameliorări moderate în ceea ce privește lungimea camioanelor. Câțiva centimetri într-un capăt ar putea să aibă o importanță mare, însă trebuie să vedem dacă e neapărat nevoie de aceștia. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, le mulțumim experții experților pentru discuția legată de aerodinamică și acum vom schimba experții și le cer celor, acelora care ne-au vorbit deja să ia loc în sală, iar acum îi invit pe ceilalți experți alături de mine pe podium. Mulțumim! Oui, merci, monsieur le Juste un petit mot pour faire remarquer que j'ai obtenu aucune... Euh, mulțumesc, doar vreau să vă precizez că nu am primit răspuns la întrebările mele. I would ask the panelists then to, if they could write to Mr. Rike with the îl voi, uh, îi voi ruga pe expert să îi transmită în scris domnului Riche răspunsurile, pentru că nu o să doarmă la noapte, pentru că nu i-ați răspuns. Vă rog să îi le trimiteți în scris. I, think sometimes the problem is we have the... Uneori problema este că suntem foarte limitiți, limitați de timp și e greu să răspundem la toate întrebările. Dar sigur vă vor răspunde în scris. Mai avem patru uh, experți. Agenția pentru menținerea drumurilor din Austria, domnului Kainreich, minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru posibilitatea că și noi putem să ne exprimăm gândurile în ceea ce privește autocamioanele mari. Vă dau aici un exemplu de un traseu alpin. Avem o rețea, e la fel, fie că vorbim de Elveția sau altă țară, și vă observăm că aici există străzi, tunele și poduri. Există de asemenea și autostrăzi. Acolo are loc cel, cea mai mare parte a transportului. Și tocmai aici sunt provocările cele mai mari legate de megacamioane. Am auzit cele spuse de antevorbitorii mei în ceea ce privește înălțimea și lățimea, că nu se poate umbla la ele, noi vorbim de lungime. Trebuie să fie puse la dispoziție trasee sigure și să existe cât mai puține obstacole în calea acestora. Aici intervin niște factori limitatori pe care vreau să vi prezint în următoarea imagine. Din punctul nostru de vedere, acești factori sunt, în primul rând, infrastructura. Și aici ar exista niște costuri de reamenajare și, de asemenea, și componenta timpului intră în în joc, cât de repede putem realiza modificările de care e nevoie. Și de aceea ne gândim la viitor, care ar fi pasul următor după autocamioane. Spre exemplificare, noi avem cam 6.000 de locuri de parcare pentru camioane și e nevoie de ele astfel încât să fie respectați timpii de odihnă pentru șoferi. Dacă am avea autovehicule mai lungi, așa cum apar acestea în legislație, atunci am avea nevoie de o suprafață de 30% mai mare pentru a respecta lungimea lor. Acest lucru înseamnă nu toate cele 6.000 de locuri de parcare, dar pentru o mare parte dintre ele ar trebui să fie reamenajate. E o provocare foarte mare. Dacă nu le avem, acestea trebuie să fie construite. Un al doilea subiect pe care vreau să-l ating are de-a face cu um, parcarea de urgență. Avem um, aproximativ 720 de astfel de locuri și se construiesc cam 3000 pe an. Sunt folosite de aproximativ 50% dintre camioane. Cum vedeți în imagine aici, un asemenea loc este ocupat de un camion cu o oră mai mult decât de un, un autoturism. Dacă vorbim despre autocamioane mai mari, atunci și în acest caz e nevoie de modificări, iar ceilalți participanți la trafic ar avea de suferit. Un punct important care are de-a face cu infrastructura e legat de spațiul din tunel. În tunel există aceste refugii de urgență care sunt conforme cu legislația existentă. Dacă vorbim de un mega camion care intră într-un tunel, acesta nu poate să își urmeze corect traiectoria pentru că va rămâne cu partea din spate pe altă bandă de circulație și se duce la o blocare a, tule- a tunelului asta ar duce la, întreb, la niște probleme foarte mari și vă rog să nu mă întrebați acum cum ar putea să fie scos un asemenea megacamion dintr-un tunel. Pentru a încheia prezentarea mea, Aici încerc să fiu obiectiv și să vă spun ce gândim noi pe această temă. Ne-am gândit la ce fel de costuri de infrastructură am fi supuși în ceea ce privește consolidarea podurilor și așa mai departe. pornim de la o cifră de 5,4 miliarde de euro în Austria în ceea ce privește rețeaua existentă pe străzi și au, pe autostrăzi, rapi, pe autostrăzi și șosele rapide obstacolele care ar apărea prin apariția unor alte tipuri de autovehicule ar duce la o creștere cu 25% a problemelor. Trebuie să ținem cont și de influența pe care o vor avea aceste vehicule asupra siguranței rutiere. Vorbim de diferite viteze ale autovehiculelor dintr-o dată se schimbă foarte mult datele problemei și este crescut riscul de accidente. Apoi, legat de ventilație, există și aici o directivă. Vorbim de 30 de MW pentru asemenea instalații. În cazul um, megacamioanelor cifra e alta și din nou trebuie verificate și dispozitivele anti-incendiu. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte. Acum experiența olandeză. Domnul Martin Salet. Goedemiddag. Ehm, even hier een korte, kort overzicht van eh, onze ervaringen. Allereerst wil ik even stilstaan bij uh, ons... Mulțumesc pentru că ne-ați eh, invitat. Noi avem o politică de transport uh, de mărfuri uh, specială. Uitvallen, În general, în uh, țările de jos avem o abordare un, de mod unic modală. Fiecare mod de transport e, trebuie să fie să funcționeze foarte bine, pentru că fiecare joacă un rol foarte important. Noi trebuie să transportăm mărfuri nu doar în uh, Olanda, ci și în alte state și de aceea am investit foarte mult în uh, căi uh, de transport pentru mărfuri specifice mărfurilor. mărfurilor care să meargă din Olanda spre Germania. Avem uh, coridoare speciale pentru transport marfar și uh, folosim și apele interne foarte mult. Avem uh, o concurență mare um, pe transportul rutier, însă la nivel maritim uh, lucrurile stau uh, și mai bine. La nivel uh, național, în țările de jos, situația este comparabilă cu cea din Austria, de exemplu. Transportul rutier este destul de slab, însă putem profita cât mai bine de uh, navigația pe căile navigabile interne. Am început să facem teste în 2001 cu trei combinații de transporturi intermodale și am uh, constatat că putem extinde această experiență. Acum avem, uh, facem cam o mie de combinații pe zi, transportăm maxim 60 de tone, în general, în uh, țările de jos, uh, camioanele nu pot transporta mai mult de 50 uh, de tone, pentru că rețelele rutiere sunt limitate. De ce am ales infrastructuri specifice? Avem certificate specifice pe care le acordăm transportatorilor care trebuie să aibă și o anumită pregătire profesională și insistăm asupra faptului că produsele periculoase sunt uh, interzise la transport în anumite contexte. Vedeți aici diferitele infrastructuri rutiere, rețeaua e destul de limitată, însă conectează foarte bine, face legătura foarte bine între toate punctele importante ale teritoriului nostru. Desigur, există foarte multe combinații posibile pe aceste tronsoane. Am uh, făcut aceste teste timp de vreo 12 ani și am, avut, am obținut anumite rezultate. Am tras concluzia că nu există efecte importante legate de camioanele de 50 de, care transportă 50 de tone am constatat că 60 de tone uh, sau 50 de tone uh, e cam același lucru, că nu afectează foarte mult creșterea cu 10 tone. Într-adevăr, uh, trebuie să um, schimbăm puțin planurile de amplasare a parcărilor, pentru că spațiul este limitat. În privința traficului cotidian am constatat un impact minim, dar automobiliștii, în general, nu sunt împotriva utilizării acestui tip de transport. S-au făcut mai multe studii în rândul automobiliștilor, s-a constatat că ei nu au obiecții, din contră ei în multe cazuri s-au arătat pentru. În materie de securitate, incidența transportului incidența acestor accidente în uh, transportul intermodal nu uh, s-a evidențiat în niciun fel în uh, studii. Nu am tras nicio concluzie importantă, cu alte cuvinte. Credem că această propunere a Comisiei simplifică interpretarea regulamentului. Considerăm că această interpretare um, este în vigoare de ani de zile și oricum este în conformitate cu practicile curente în Benelux. Se pare că 80% din uh, transportul uh, din țările de jos este transport național, iar transportul internațional se face către Belgia și Germania, țările vacine. Pe aceste, bazându-ne pe aceste experiențe, putem să vă spunem că această clarificare a interpretării și simplificării este uh, favorabil de noi. Domnul Dirk Flieger are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația la această audiere, stimați europarlamentari. Uniunea Europeană și-a propus niște obiective foarte importante în ceea ce privește transportul, 30% pe căile rutiere, până în 2030 trebuie să ajungă pe, din transport trebuie să ajungă pe cale feroviară. E clar că nevoia de acțiune este una foarte mare, s-a vorbit deja despre acest fapt. Acum transportul este factorul cel mai important în ceea ce, prove, în ceea ce privește mediul în Europa în transport acestea au crescut, dar trebuie să se reducă cu 60% până în 2020. Apoi, până în anul 2020, decesele în trafic trebuie să se înjumătățească. Dumneavoastră, parlamentarii, vă aflați în fața unei sarcini uriașe. Comisia Europeană a făcut o propunere în ceea ce privește auto megacamioanele pentru transportul transfrontalier în Europa. A autorizat transportul acestora. Dacă această măsură este bună pentru a se ajunge la obiective, despre asta discutăm astăzi. Stimați europarlamentari, la sfârșitul audierii trebuie să luați o hotărâre. Vor ajuta megacamioanele să uh, să existe un transfer al transportului spre căi feroviare și pe căi navale pentru că vedem că se ajunge de fapt la o creștere a emisiilor de dioxid de carbon. Autocamioanele vor ajuta la jumătățirea deceselor rutiere în Europa? Răspunsurile la aceste întrebări depind de următorul fapt. Dacă autocamioanele dăunează traficului feroviar sau nu. Multe studii au încercat să găsească acest răspuns. Majoritatea au ajuns la răspunsul că uh, Autocamioanele nu fac decât să transfere acum transportul de pe șine spre șosele. Avem experiență din țările în care sunt folosite deja asemenea vehicole. Însă sunt aceste experiențe practice într-adevăr pozitive. Autorizația a fost făcută pentru acestea în Suedia. Am analizat acest fapt, spre exemplu, și am încercat să vedem cum stă cum stau lucrurile unde există mai puține astfel de camioane, de exemplu în Olanda pentru a vedea ce se întâmplă. În Suedia sunt cei mai mari actori pe piață. Puteți vedea foarte clar din 1989 până în 1993 s-a crescut de la 5,14 tone la 56 tone, o creștere foarte mare a greutății în doar câțiva ani. Apoi, din 1996 și lungimea a fost modificată de la 24 la 25,25 de metri. Și astfel vă puteți închipui ce s-a întâmplat cu celelalte modalități de transport. Transportul de bunuri în, până în 1990 a cunoscut o creștere pe piață, în timp ce transportul feroviar nu. Acest lucru înseamnă pentru sistemul feroviar pierderi, în timp ce pe în timp ce în mediul rutier s-a cunoscut o creștere istorică a traficului. În Suedia, foarte în uh, Suedia foarte greu și-a revenit traficul feroviar din urma acestei evoluții. Abia astăzi, după foarte mulți ani, au ajuns să aibă aceeași cotă pe piață ca în anul 1989. Practic, lucrurile practice din Suedia ne arată foarte clar că autocamioanele aduc o mare defavoare traficului feroviar. Vorbim despre niște vehicule mult mai mari decât standardele existențe în Uni- existente în Uniunea Europeană. Acestea câștigă piață acolo unde existau, acolo ar avea puncte pozitive doar acolo unde există distanțe foarte mari. Nu doar că fac rău traficului feroviar, ci amenință și alte sectoare europene. 30% din uh, transfer nu va putea fi realizat spre, dinspre rutier spre șinăm dacă acestea vor fi autorizate. Pe viitor, prin autorizarea acestora se va ajunge la mai multe camioane, nu mai puține pe străzile noastre. Emisiile în sectorul rutier vor continua să crească, astfel încât obiectivele de mediu ale Uniunii Europene vor avea de suferit. Pentru a atinge obiectivele europene, nu ne putem folosi de aceste mega camioane cei care ele spun că e neapărat nevoie de ele astfel încât să facem față creșterii traficului. Însă statisticile ne arată că în cazul transportului bunurilor, dar și în întregul sector de transport, nu a mai crescut și asta din anul 2004. Așa că nu avem nevoie în Europa de mega camioane. Apoi, între transportatori există o concurență tot mai mare. Și există spații pe piață care ar fi câștigate de, de megacamioane. Dumneavoastră, parlamentarii, sunteți responsabili cu felul în care arată întregul sistem al transportului. Există unii care spun că autocamioanele rezolvă probleme, altele că le acutizează. Noi vă propunem să refuzați această propunere a Comisiei. Mulțumim și acum îi ascultăm pe reprezentantul cicliștilor europeni, Domnul Wolfsgrove. Uh, Mulțumesc, o să încep de unde am rămas, o să vorbi despre interacția, interacțiunea cu uh, megacamioanele. Avem uh, multe probleme, ne preocupă mult cum vor afecta camioanele situația. Se pare că vor fi mai multe probleme cu manevrarea camioanelor mai mari. Toate combinațiile pe care le-am analizat aveau mai multe defecte. Să vă dau un exemplu uh, din raportul de mobilitate, ca să vă faceți o idee Comportamentul uh, este ca în cazul uh, atunci când uh, vedeți o săgeată normală, înseamnă că comportamentul este același și când este îndreptat în jos, înseamnă că comportamentul este mai prost. Vedeți cam cum arată manevrabilitatea. Întotdeauna în situația aceasta ea scade. În uh, cazul în care se îmbunătățește manevrabilitatea și se crește viteza, atunci manevrabilitatea la viteză mică scade. Avem câteva probleme legate și de punctele moarte. La ora actuală cam 40-50% din uh, accidentele între vehicule grele și cicliști se datorează uh, punctelor moarte. Iată, de exemplu, unde ar putea apărea un punct mort nou, între sfârșitul primei remorci și începutul celei de-a doua, la fel uh, către spatele celei de-a doua remorci. Și uh, nici atunci când întoarce, șoferul nu poate vedea foarte bine ce are în jur. Câteva chestiuni legate de infrastructură, unele s-au menționat deja. Um, decesele în accidentele rutiere au loc uh, și, nu, și în zonele rurale, nu numai în zonele urbane. Uh, cam jumătate din accidente au loc pe drumuri rurale și neurbane. Ar trebui să modificăm uh, infrastructura, folosim fonduri destinate pentru bicicliști, avem uh, și uh, spații de parcare și dacă aceste camioane vor uh, fi introduse, atunci vor apărea multe schimbări și în planificarea urbană pentru a adapta infrastructura. Iată cam uh, ce spațiu suplimentar ar fi necesar pentru întoarcerea acestor camioane mai mari, ele devin mai greu de manevrat. Zona verde vă arată cam uh, cum, uh, cum evoluează traiectoria remorcii. Dacă se conduc uh, vehicule mari și nu uh, cunoști drumul, ești mult mai, șof- mai stresat ca șofer și atunci rezultatele sunt imprevizibile. Dacă șoferul încearcă să se uită foarte mult în spate, atunci avem uh, riscul mai mare de accidente cu obstacole care apar în față. Trebuie să, să ne gândim puțin ce se poate întâmpla cu asemenea vehicule cum pot afecta pietonii, dar și alte vehicule, cum vor, fi, uh, cum vor putea fi manevrate aceste camioane în condiții de siguranță. Câteva cifre legate de siguranța rutieră. Vehiculele grele reprezintă cam 36% din flota europeană, dar reprezintă cam 15-18% din uh, accidentele mortale. 31% uh, au loc în Danemarca, um, și uh, în Belgia au loc destul de multe accidente mortale din cauza vehiculelor grele, din cauza uh, riscurilor mai mari și transportului rutier mai ieftin, uh, ne gândim că trebuie să fim extra foarte precauți pentru a crește siguranța drumurilor. Mulțumesc foarte mult, domnul Leichfried. Rike, Mr. Koch, Mrs. Meisner, Mr. Kramer. Aceștia sunt uh, cei care s-au înscris la cuvânt, două minute fiecare, după care răspunsuri de câte două minute. Domnule Leifried, aveți două minute. Domnule președinte, am o întrebare pentru domnul Salet. Ați menționat că în țările de jos există o nevoie foarte mică pentru adaptarea infrastructurii. Poate pentru că infrastructura a fost făcută deja pentru 50 de tone, așa că o săritură la 60 de tone nu era atât de mare. Și poate că un factor e și faptul că Olanda e o țară mult mai plată față de alte state din Uniunea Europeană. Tocmai pentru că există aceste caracteristici geografice și o istorie, oare e bine să dăm această țară ca exemplu european? Mulțumesc! Mama. Thank you, Mr. Chairman. Domnul mulțumesc, domnule președinte. Iată întrebarea mea. Am putea să atenuăm efectele acestor uh, vehicule de mari gabarit prin uh, uh, împărțirea greutății pe mai multe axe. Știm că miza e foarte mare pentru industrie, dar aș dori să-mi dați un răspuns orientat pe viitor. Mulțumesc, domnul Benien. În primul rând, o întrebare domnului Kinreich. Ați spus că vor apărea costuri suplimentare dacă va trebui să îmbunătățim infrastructura pentru că nu este compatibilă cu astfel de vehicule. În uh, propunerea mea pe care am făcut-o înainte pentru acordarea de licențe, pentru, deci, uh, prin care uh, statul membru să acorde autorizație de uh, circulație doar dacă infrastructura e conformă, s-ar rezolva problema. Și chiar și problemele cu parcarea. Parcarea ar pune problemă, probleme doar dacă autostrăzile respective nu ar primi autorizație din partea statului respectiv. Deci sunteți de acord cu acest sistem de acordare de licențe, de autorizații de către un stat membru a rezolvat problema? E o propunere care uh, ar uh, și rezolva și problemele pe care le menționa domnul Wilsgrove, pentru că ar fi vorba de uh, șosele pe care uh, infrastructura e disponibilă și mă refer și la uh, uh, greutate și la lungime și așa mai departe. Deci autostrăzile respective vor trebui să fie conforme. Deci dacă autostrada nu îndeplinește criteriile, atunci nu primește uh, licența din partea statului. Și s-ar putea rezolva această problemă. Pentru domnul Flege am o întrebare. În ce privește transportul intermodal, uh, Aș dori să știu dacă puteți să faceți câteva sugestii uh, în legătură cu transportul intermodal pentru a impune restricții cu privire la folosirea acestor uh, mega camioane pentru a ne asigura că operațiunile intermodale acordă preferințe transportului feroviar. Mă gândesc, de exemplu, la, uh, la compatibilitate și să ne asigurăm că avem cu adevărat o utilizare intermodală. Doamna Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Äh, herzlichen... Mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului Kenreich pentru faptul că ne-a dat în sfârșit cifre și fapte, astfel încât să vedem care ar fi costurile suplimentare pentru modificări. Ați avut un timp restrâns la dispoziție încât nu ați mai reușit să ne spuneți de cât timp ar fi nevoie pentru toate modificările. E clar că e o componentă de care trebuie să ținem cont. De exemplu, ați spus că un tunel ar trebui să fie închis total, astfel încât uh, ba, parcarea de urgență să poată să fie extinsă și așa mai departe. Cred că tot de noi ține să facem diferența între ce înseamnă un profit pentru puține companii foarte mari care doresc să fie autorizate autocamioanele și costurile asupra sistemelor publice pe care ele vor trebui să le suporte. Noi trebuie să cântărim situația, să hotărâm ce e mai important pentru noi. Apoi, în ceea ce privește unghiul mort pentru cicliști, ce vreau să spun. Pentru mine, imaginile pe care ni le-ați arătat au fost uh, amenințătoare. Eu, mai degrab, eu decât să mă apropii de un asemenea vehicul, mai degrabă mă arunc cu bicicleta în tufiș. Ne-ați vorbit despre aceste unghiuri moarte. Ați spus înainte că o aerodinamică mai bună poate îmbunătăți situația. Ce credeți dumneavoastră? E o chestiune care mă interesează. Am hotărât deja odată că e nevoie de o retroechipare pentru pistele pentru bicicliști și pietoni, însă nu s-a întâmplat încă nimic în ultimii ani. Și acum întrebarea e pentru domnul președinte. De ce nu s-a întâmplat nimic? Știți cumva? Mulțumesc. Mr. Riche, two minutes. Domnul Riche, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului Walsgrove pentru că a răspuns la întrebarea pe care am pus-o experților dinainte. A răspuns foarte bine și ne-a arătat că accidentele mortale sunt de 4,5 mai mari uh, pentru uh, camioanele grele uh, față de accidentele obișnuite și nu e vorba doar de cicliști, ci și pentru celelalte persoane afectate. Mă miră faptul că domnul Flege se bucură de faptul că olandezii se bucură că camioanele uh, vor fi mai mari, uh, dar uh, poate pentru că ei folosesc foarte mult rulotele, trag rulota după mașinile lor. Aș dori să pun o întrebare domnului Fleghe, tocmai. Nu, domnului Salet, se corectează domnul Riche. De ce, dacă aceste camioane sunt atât de bune și de sigure, Uh, nu se transportă cu ele materiale uh, toxice, de substanțe periculoase, în Olanda. Și observație, în fine, uh, în urma intervențiilor din această masă rotundă, în funcție de țări, nu Uh, din uh, întâmplarea, am ales uh, Austria, o țară unde sunt foarte mulți munți și țările de jos, unde peisajul este foarte plat, putem să ne dăm seama că în funcție de țară situația diferă, pentru că în Australia, când se traversează deșertul, se pot folosi trailere, camioane de 2 kilometri deci, uh, îi spun comisiei, e de răspunderea ei să facă o armonizare care să țină cont de dezarmonizarea transporturilor. Nu putem avea un calapod același pentru toată lumea. Nu putem să permitem uh, camionelor extra lungi să, circuleze, să circule în toată Europa și să ne dăm seama că poate că nu mai au o uh, explicație economică, cu excepția poate țărilor scandinave care au o specificitate geografică diferită. Uh, Domnul Koch, mulțumesc, domnule președinte. Nu se poate calcula corespunzător, nu se pot calcula costurile reale ale modificării infrastructurii dacă uh, nu se permite în ceea ce privește tunelurile și așa mai departe. Și în Austria avem tuneluri, avem poduri și nu le vom modifica pe toate. Vorbim de anumite trasee în care e nevoie de modificări. Pentru că dacă alegem asemenea trasee, nu trebuie schimbată toată infrastructura. Apoi există o filială a Deutsche Bahn, o companie care e interesată de aceste camioane lungi și care dorește să le autorizăm. Mulțumesc. Doamna Meissner are cuvântul. Mulțumesc. Se tot spune că infrastructura va fi mai scumpă. Și exact asta am spus și eu înainte. În Saxonia Inferioară, de unde vin eu, avem anumite trasee unde autorizăm uh, camioanele lungi. Dar uh, reglementăm și greutatea. Presiunea este mai mică asupra asfaltului, așa că nu vorbim despre costuri în ceea ce privește infrastructura asta, în cazul în care există locurile de parcare, bineînțeles. Am o întrebare pentru domnul Fleghe. Ne-ați spus că nu e nevoie de mega camioane, ne-ați spus că există deja destul volum și pe șine. Însă, din ceea ce știm noi, transportul va continua să crească și dacă Europa dorește în continuare să aibă legături comerciale, trebuie să transportăm. Nu putem construi la fel de repede linii de cale ferată, așa că ce se întâmplă cu acest volum de transport? Pentru domnul Wolfsgrove, ne-ați vorbit de manevrabilitate în ceea ce privește cei 25 de metri lungime. Da, vorbim de un radius foarte mare, aveți dreptate, dar în Germania noi folosim uh, aceste megacamioane doar acolo pe acele trasee unde nu trebuie să facă anumite operațiuni. Există regiuni în care, da, există aceste probleme nu, nu există, există situații în care nu e nevoie să fie reduse punctele moarte. Ce ziceți despre acestea? Kramer, minutes, Domnul Kramer, două minute. În primul rând am ascultat prezentarea din Austria în ceea ce privește prevenirea incendiilor în tunel. Eu vin din Berlin, există un proiect de aeroport care e întârziat de trei ani pentru că nu funcționează sistemul anti-incendii. Nu există niciun fel de toleranță în acest sens și e clar că la fel trebuie să se întâmple și în cazul tunelelor. Dacă nu funcționează, să nu se întâmple nimic. În Germania am închis poduri pe autostradă și asta pentru că nu se făcuse așa cum trebuia întreținerea acestora. Și atunci ce vreți să faceți din nou? Să închidem un pod, să închidem un traseu astfel încât să construim uh, noi locuri de parcare sau să menținem infrastructura existentă. Apoi, în legătură cu emisiile de dioxid de carbon, dacă blocajele rutiere vor fi și mai mari, ce se întâmplă cu acestea? Sau când are loc un accident pe un anumit traseu și acolo trebuie închis traficul, atunci ce ne facem cu megacamioanele aflate în trafic? Uh, în Germania le uh, supraveghem foarte bine și știm că există foarte multe încălcări ale legislației. Totul sună foarte bine în teorie, însă în realitate lucrurile nu stau așa. Apoi, plătesc acum cei care sunt pentru mega camioane mai mult decât ceilalți taxele pe autostradă? Vor avea ei taxe mai mari sau vor fi la fel pentru toți participanții la trafic? Există anumite limite pentru că dacă nu, concurența este pusă uh, sub semnul întrebării și sunt afectate toate obiectivele Uniunii Europene în ceea ce privește mediul. Avem nevoie de ceva mai eficient decât aceste megacamioane, nu avem nevoie de ele și nu se poate ca marile companii să câștige bani, iar toți restul cetățenii noștri să piardă. Așa ceva nu se poate. Domnul Libache, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii și câteva întrebări. În primul rând, o întrebare pentru domnul Woolsgrove. care a spus că cu aceste uh, camioane mari accidentele cresc și a dat exemplul Belgiei. Aș vrea să știu câte accidente s-au petrecut în Belgia din cauza acestor camioane mari. În iulie, ele s-au autorizat pentru prima dată. Deci nu avem uh, încă cifre clare uh, în legătură cu vehiculele grele. În legătură cu uh, transferul modal, se pare că există o discrepanță legată de uh, ce s-a întâmplat în statele care au autorizat megacamioanele și cele care nu au făcut-o. Dacă analizăm uh, cazul țărilor de jos, cu circumstanțele specifice aferente, cred că există și avantaje. De ce să nu, folosi, să nu folosim mai bine infrastructura atunci când se poate, mai degrabă decât să permitem infrastructurilor să fie neglijate. Și încă o chestiune legătură cu natura transfrontalieră a acestor operațiuni. Multe state au probleme specifice legate de megacamioane, înțelegem, există mm, în anumite state ar fi nevoie de noi tunele care să traverseze munții. Eu nu am probleme cu restricțiile în sine, dar dacă sunt state care oferă toate autorizațiile, uh, Care ar fi problema dacă țările care au autorizat transportul de acest tip merg înainte? Voi da acum cuvântul membrilor, experților noștri, domnul Cain Reich, mai întâi pentru două minute. S-a pus întrebarea dacă pot să existe anumite coridoare trebuie să ținem cont de faptul că costurile despre care vă vorbeam sunt uh, pentru întreaga rețea. Da. Apoi, dacă vorbim de coridoare, e nevoie și de coridoare de tranzit. În Austria există asemenea coridoare de tranzit și pe ele întâlnim cele mai multe tuneluri și cele mai lungi poduri. Da, costurile ar fi mai mici, dar ar fi mult mai mari față de alte trasee pe care le-am putea alege. În ceea ce privește axele, așa ceva există deja, avem o limitare a greutății la 40 de tone. Dacă ceva e peste această greutate, e nevoie de o autorizație specială. Dacă un camion foarte încărcat trece peste un pod, trebuie să se țină cont exact de greutatea pe care o poate suporta acesta. Un subiect despre care discutăm și la transportul în Alpi am vorbit și înainte despre tuneluri. Vorbim de 30 de MW pentru ventilație în tulent. Dacă am avea 50 de MW, atunci sistemele noastre de aerisire nu ar mai funcționa sub forma sub care arată ele acum și nu am respectat nici directiva europeană existență în acest, existentă în acest sens pentru că asemenea sisteme nu pot să suporte mai mult decât acești 30 de megavați. Președintele, mulțumim, are cuvântul domnul Salet. Dank u. Um, heer Leichtfried, eh, vraag over... Mulțumesc. Domnului, eh, domnul Leichfried a vorbit despre cele 60 de tone și 50 de tone și diferența dintre acestea. Într-adevăr, eh, infrastructura este pentru această limită de 6 tone, dar se pare că 60 de tone nu, a reprezent, nu au reprezentat o problemă pentru infrastructură. În Germania s-a constatat că în anumite cazuri pe drumuri exista limitarea la 50 de tone, însă uh, Cred că în continuare 50 de tone ar putea să reprezinte un bun punct de plecare în întreaga Europa. Ne putem gândi să facem investiții limitate pentru a adapta infrastructura la această nouă limită de greutate. Poate că acest exemplu nu este unul de extrapolat la nivel european. trebuie să respectăm aceleași exigențe și criterii pentru diferitele tipuri de transporturi. În anumite cazuri, e adevărat că putem trage anumite concluzii. Știți că țările de jos sunt uh, creează toate condițiile propice ciclismului. Știm uh, care este situația lor. Avem experți care merg pe teren, și uh, au constatat că nu există situații problematice legate de tipurile de uh, transporturi permise în orașe, în regiuni urbane. Nu se fac uh, nu se face transport de mărfuri, nu se face distribuție de mărfuri uh, cu astfel de camioane mari în zone urbane. Acest tip de transport este adecvat porturilor, uzinelor și așa mai departe. Aș adăuga că nu uh, se folosesc în toate locurile aceste tipuri de transport. Am putea introduce mai multe dispoziții în acest sens. Domnul Riche ne-a întrebat de ce nu transportăm substanțe periculoase. Pur și simplu pentru că există motive juridice care uh, ne-au împiedicat să o facem a trebuit să ținem cont de aceste constrângeri. Există doar anumite substanțe care pot fi transportate în condiții normale și pe aceste uh, vehicule grele sau lungi. Am studiat problema și am uh, put, pus și noi întrebări uh, experților care nu au avut obiecții. Într-adevăr, trebuie să ținem cont și de axe și dacă vrem să investim în uh, metode favorabile mediului, trebuie să ne gândim și la reducerea emisiilor și de substanțe poluante. Mulțumesc. Domnul Fleg are cuvântul. Toți m-au întrebat dacă costurile de infrastructură nu ar putea fi minimizate dacă greutatea este împărțită pe mai multe tone, da, axe. Da, am încercat să facem acest lucru pentru 40 de tone pe mai multe axe. Într-adevăr, se reduce greutatea pe axă, însă rămân costurile pentru ce se modifică în tuneluri, ce se întâmplă cu locurile de parcare, iar aceste 40 de tone nu se mențin pentru că vorbim de multe ori de 60 de tone în cazul megacamioanelor. Așa că uh, toate țările în care există, mai, există acum megacampioane se confruntă cu această greutate de 60 de tone. Suedezii acum experimentează cu o greutate de 90 de tone. Domnule Benen, ne-ați vorbit, ne-ați spus despre ceva constructiv. Uh, pentru a putea să sprijinim acest timp de transport. E nevoie de infrastructură și pentru șine trebuie să fie modificate tunelurile în Europa, astfel încât asemenea vehicule să poată circula pe tot teritoriul european. E nevoie de parcare pentru megacamioane și așa mai departe. Apoi, investițiile în ceea ce privește aceste vagoane de uh, marfă intră în discuție, vorbim de ele de mulți ani și aceste investiții care deja se fac vor fi pierdute dacă se schimbă acum dimensiunile. Știu că Schenker e cel, partea cea mai interesată în Scandinavia, știm ce se întâmplă acolo în transport, dar nu există niciun fel de uniune feroviară în Europa care să fie pentru autorizarea megacamioanelor. M-ați întrebat despre cum va arăta pe viitor volumul în transporturi cu creșterea. Dacă vă uitați la ghidurile europene, în ceea ce privește camioanele, vedem că există acum o reducere de milioane pe tonă pe kilometru care a existat. Din 2004 până în 2011 s-a înregistrat o, schimb, o scădere și nici nu mai e nevoie să adaug nimic. Cred că dacă va exista o creștere, va fi o creștere neglijabilă și să spunem că nu putem continua fără megacamioane, eu cred că e o poveste total depășită. Mulțumesc! Domnul Woolsgrove are cuvântul. În legătură cu uh, extinderea axelor, cred că interacțiunile ar fi și mai uh, proaste din cauza scăderii manevrabilității, în special în zonele mai populate. În privința infrastructurii specifice camioanelor uh, pe șosele, acest lucru ar fi extraordinar pentru vehiculele grele, dar adesea nu se poate să avem infrastructură perfectă 100%, Ehm, pentru că uneori ehm, trebuie să se ajungă la punctele importante, punctele nevralgice și trecându-se prin anumite localități. Nu se pot evita întotdeauna. În inițial, ehm, legislația nu includea, tocmai că intenționa eliminarea transportului uh, transfrontalier și acum iată că l-am introdus din nou. Trebuie să fim uh, fermi în privința presiunilor care se vor face pe viitor, în privința zonelor în care au acces aceste camioane grele. Să fiți siguri că veți fi supuși la presiuni din partea grupurilor de interese în acest sens. Jumătate din aceste camioane, într-adevăr, circulă totuși, din camioanele existente, circulă pe jumătate goale. Deci cred că trebuie să creștem uh, mai degrabă eficiența decât să ne gândim să ne construim jucării mai mari. În privința aerodinamicii, cred că avem acum o ocazie bună de a face mai sigure camioanele, îmbunătățind aerodinamica cabinei. Același lucru e valabil și în privința punctelor moarte, ehm, vederea directă din față și trebuie să ne gândim cum putem schimba partea frontală a cabinei pentru a le face mai sigure și cum putem ehm, schimba ehm, puțin camionul astfel încât să dispară punctele moarte de la jumătatea camionului și din spate. Mulțumesc foarte mult experților noștri, spune președintele. Ajungem acum la observațiile de concluzie din partea raportorului, domnul Leifried. Aș vrea și eu să mi se transmită în scris, în scris răspunsul legat de cazul belgian. Eu vorbeam despre camioanele actuale, grele, nu despre camioanele lungi. Deci Belgia se gândește la um, introducerea camionelor lungi și cam 43% uh, este cifra pe care trebuie să o aveți în vedere. Domnul Leichfried, vorbiți cât doriți, dar cât mai scurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost minunată discuția, le mulțumesc mult experților. cu siguranță ne-a ajutat foarte mult uh, la elaborarea în acestui dosar. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, le mulțumesc experților din ambele serii și uh, comisiei pentru contribuția la discuții. Vă rog să fiți disciplinați. Nu avem diverse pe ordine de zi. Vă amintesc că următoarea reuniune are loc aici la Bruxelles luni 30 septembrie la ora 3. Le mulțumim și interpreților și se suspendă ședința.